Mesdames, Messieurs, bonjour! Doamnelor și domnilor, bună ziua! Cu multă bucurie și cu onoare lansez această premieră pentru o comisie și pentru comisia noastră, TRAN, și chiar și pentru Parlamentul European. Este o premieră, deci, să organizăm un astfel de eveniment numit evenimentul cetățenesc, Citizens Event, și împreună cu colegii mei eurodeputați, am dorit să deschidem ușa larg cetățenilor europeni. Ușa Parlamentului European, dar și ușa Comisiei noastre pentru transport și turism. Ați venit în număr mare astăzi, aproximativ 150 cetățeni din toate orizonturile, din toate țările europene, pentru a ne spune în față lucrurile și pentru a ne adresa întrebări. Repet, împreună cu colegii mei, ținem foarte mult la acest dialog direct și mai ales suntem aici ca să vă ascultăm. Ca să știm care sunt intențiile dumneavoastră și să ne transmiteți, cum spuneam, întrebările dumneavoastră. Îi mulțumesc doamnei Grapini, care a invitat o delegație din țara dumneai, din România. Vă urăm bun venit în comisia noastră. De asemenea, țările de jos sunt reprezentate grație colegului nostru Vin van de Camp Desigur, o delegație germană împreună cu vicepreședintele nostru, domnul Kohl. Francezii sunt uh, în spatele sălii, nu știu de ce s-a așezat acolo. Sunteți bineveniți. Delegația franceză extrem de diversă. Avem tineri studenți, dar și sindicaliști. Multe grupuri sunt reprezentate. Nu am să dau nume. De ce am dorit cu orice preț să organizăm acest eveniment? E bine, pentru că transporturile fac parte din viața de zi cu zi a fiecăruia. Fie că mergeți de acasă la servici, fie că alegeți un loc pentru a trăi în mediul urban sau rural, e vorba de sănătate, de aerul pe care îl respirați uh, datorită transporturilor. E o parte substanțială a bugetului dumneavoastră în plus transportul. În Uniunea Europeană uh, cheltuim aproximativ 13% din bugetul propriu pentru transport. Dar nu vom reuși să atingem obiectivele secolului fără a ne schimba mijloacele de transport. Mă refer uh, la obligația noastră a tuturor din această sală, acela de a salva planeta. Și deocamdată, cum știm, uh, um, clima uh, e într-o situație proastă. Iată de ce avem o obligație morală de a obține rezultate și de a reduce emisiile de gaz cu efect de seră. Vă reamintesc că de acum și până 2050 va trebui să reducem cu 60% emisiile de gaze cu efect de seră. Vă dau un singur exemplu, deoarece sectorul aerian reprezentat în această sală, dacă nu facem nimic, transportul aerian se va tripla până în 2050 și noi cu toții suntem obligați să ne reducem amprenta de carbon. Și aș reveni asupra unui lucru, poate cel mai important, anume dimensiunea europeană. Transportul înseamnă deschidere către celălalt, înseamnă deschidere. Și asta ne îndeamnă să credem că vom reuși o reală aventură umană, anume proiectul european. În acest for venim în fiecare zi cu ideea de a conecta încă și mai bine cetățenii europeni între ei. Iar această pasiune pe care vă împărtășim astăzi um, mă simt obligată în calitate de președinte să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și așteptăm cu interes să vă auzim. Acum o scurtă prezentare a echipei și a celor două ore care ne stau în față. Pentru mine este foarte important să înțelegeți că trebuie să dețineți câteva chei pentru a înțelege instituția noastră. Sala în care uh, lucrați, mă rog, nu lucrați, sala în care vă găsiți este o sală de ședințe, o sală de muncă pentru noi. Aici derulăm efortul nostru de colegislatori, adică redactăm legi. Eurodeputații în comisiile parlamentare sunt prezenți aici în funcție de uh, ponderea politică în uh, parlamentele lor. Toate ședințele noastre sunt publice și difuzate în direct. Transparența este una din valorile esențiale ale uh, dezbaterii democratice la care noi ținem atât de mult aici în Parlamentul European, iar ședințele noastre sunt traduse în toate limbile Uniunii Europene. Este una din specificitățile deosebite ale Uniunii Europene, aceea de a avea un parlament multilingv care funcționează foarte bine grație unei echipe foarte talentate de traducători și interpreți, pe care vă rog să-i aplaudați, deoarece sunt alături de noi pe parcursul întregii după amiez. Deci le spunem mulțumesc. Aveți în fața uh, dumneavoastră, dragi cetățeni, numeroși eurodeputați din toate grupurile politice. La tribună, la prezidiu, e bine, cum se petrec lucrurile? Uh, la prezidiu șed vicepreședinții Comisiei Parlamentare. Domnul Cor este vicepreședinte, domnul Riche e pe drum și, de regulă, sunt vicepreședinții mei, primul, al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte. Șed alături de mine. În comisie mai sunt niște persoane foarte importante pe care noi le numim coordonatori. Coordonatorii sunt eurodeputați un pic mai speciali, deoarece ei au sarcina de a defini uh, linia politică a grupului lor, uh, conducând dezbaterile în sânul grupului lor. Am să îi numesc acum, ca să-i cunoașteți și dumneavoastră, Domnul Vin van de Kamp este coordonatorul celui mai mare grup din Parlamentul European, grupul PPE. Apoi aveți coordonatorul, grup, coordonatorul grupului um, socialist și democrat, domnul Ismail Ertug. Domnul Robert Zile este coordonatorul grupului ECR, aici în comisia noastră. Domnul Telicca este coordonator, coordonatorul grupului ALDE, fel spus, liberalii. Grupul verzilor îl are drept coordonator pe domnul Dalunde. Numeroși alți eurodeputați sunt membri ai comisiei noastre parlamentare și cu toții sunt experți, vă asigur, pe teme de transport și de turism și veți putea uh, să-i tachinați. De ce am ales o tematică anume pentru această dezbatere? Ei bine, pentru noi astăzi va fi vorba de tema viitorului în transporturile Uniunii Europene și uh, Vom deschide această dezbatere pe parcursul a două ore și în același timp suntem urmăriți și pe rețelele de socializare. Mm, ședința noastră este transmisă prin web streaming pe internet și aveți posibilitatea ca dumneavoastră să puneți în mod direct întrebări eurodeputaților, dar și invitaților noștri. Dezbaterea se va derula în două părți. Am invitat Comisia Europeană, pe de o parte, pentru a vorbi despre viitorul transporturilor în Uniunea Europeană. Comisia este reprezentată de domnul Jean-Éric Paquet, la stânga mea, care este secretar general adjunct și care are o foarte mare experiență în sectorul transporturilor. Apoi am să vă dau cuvântul dumneavoastră în calitate de cetățeni europeni și aveți libertatea de a ne pune toate întrebările uh, pe care le doriți. Puteți să vă adresați deputaților, coordonatorilor sau invitatului nostru. Și în același timp vom alege și câteva întrebări care ne parvin în direct uh, de, uh, pe mediile de socializare. Pentru Twitter oară, este hashtag future for Tran. Vedeți pe ecran. În a doua secțiune a dezbaterii am să-i dau cuvântul lui uh, Xavier Tacun de la Fabric de Mobilite. Ne veți explica uh, ce este Fabric de Mobilite. După care, firește, încă o rundă de întrebări din partea dumneavoastră. Vom încheia dezbaterea împreună, făcând o sinteză, trăgând concluziile schimburilor noastre. Uh, aș reaminti tuturor celor care intervin că voi fi intransigentă cu uh, timpul de vorbire, totul este cronometrat, pentru că, în mod privilegiat, cetățenii au dreptul la cuvânt, așa încât invitații noștri au maximum 10 minute pentru prezentările lor. Aș ruga cetățenii, atunci când iau cuvântul, să ne spună de unde vin, să se prezinte cu nume și prenume, să vă prezentați în așa fel încât uh, să putem cunoaște pe toată lumea. Dacă există întrebări în ce privește metoda noastră de lucru, nu? Ei bine, atunci putem începe de îndată și dau cuvântul pentru 10 minute și demarez cronometrul, cum spuneam, domnului Jean-Éric Paquet, secretar general adjunct la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Cu microfon ar fi mai bine. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Deli, timpul e foarte prețios la Parlamentul European, așa că am să mă limitez la cele 10 minute și am să vă spun că acest dialog cetățenesc organizat de Comisia pentru Transporturi și președinta lui, în această după amiază, se situează într-un proces mai vast de dialog între instituțiile Uniunii Europene, dar și între administrațiile naționale, regionale și cetățeni asupra viitorului transportului în, în Uniunea Europeană. Luna martie, Comisia Europeană a lansat uh, acest proiect și Parlamentul European a preluat această idee, dar și guvernele statelor membre. Șefii de state și guverne au dezbătut uh, la summitul de la Tallinn cu doar câteva zile în urmă și vor continua dezbaterea asigurând în uh, dialogurile cetățenești, în convențiile democratice și în uh, diverse evenimente, precum acesta de azi, ca cetățenii realmente să poată să participe la politicile europene și să dezbată împreună cu noi uh, asupra viitorului um, proiectului european. Transportul este un subiect deosebit de bine ales pentru aceste schimburi în ce privește viitorul Uniunii Europene deoarece transportul e ceea ce face din Europa o realitate. Europa, pentru voi, cetățenii, e habitatul natural. Trăiți în Europa, munciți în Europa, studiați în Europa, vă deplasați, fie că e vorba de vacanțe, pentru a vizita continentul, dar proiectul european nu e un proiect uh, natural, spontan, ci un proiect politic creat de oameni și ca atare poate fi pus sub semnul întrebării, poate fi criticat și mai ales se poate ameliora. E sensul dialogului asupra viitorului UE, un dialog, cum spuneam, lansat de instituțiile europene și care se va desfășura până la alegerile europarlamentare din 2019. În acest context, transportul este o temă centrală. O temă, un sector care face parte din viața de zi cu zi a cetățenilor într-un context european, dar și într-un context uh, mai imediat. Iată de ce dialogul nostru de azi ar trebui să se refere atât la conținutul politicilor europene, cât și asupra modalității cele mai bune de a articula politicile europene în materie de transport, viziunea noastră asupra viitorului transportului în Europa, cu politicile purtate la nivel național, la nivel regional, dar firește și cu politicile derulate la nivelul local, municipal. E bine, acest efort de articulare trebuie să facă nu doar cu mm, autoritățile publice, ci și cu industria, cu sectorul transporturilor. Un sector care e probabil unul din sectoarele cele mai interesante pentru a ilustra miza um, în a găsi coerență și sinergii între diversele responsabilități, fie ele publice sau private. Transportul are și o altă trăsătură remarcabilă, anume se situează la intersecția quasi tuturor politicilor europene. Și v-aș ilustra uh, provocările viitorului în trei moduri. Pe de-o parte, uh, spunând că transportul se află în centrul economiei europene. Sistemele noastre de transport sunt unele de mare calitate care asigură competitivitatea economiei și a societăților europene atât la nivel de ocupare, cât și de creștere economică, transportul joacă un rol determinant. E un sector ce permite economiei europene să se dezvolte. Transportul mm, e o miză majoră și doamna Deli o sublinea pentru viitorul planetei și instituțiile europene, dar și toți actorii care dezvoltă transportul au în față o mare provocare, aceea de nu doar de a asigura o creștere economică, ci o creștere care să fie durabilă atât la nivel social, cât și la nivel de protecție a mediului. Iar politicile purtate de Uniunea Europeană, actorul major ce a permis în fapt semnarea și punerea în aplicare a acordului de la Paris, e bine, Uh, politicile europene se plasează tocmai în acest context, fie în mod direct, prin acordul de la Paris, mă gândesc în special la transportul aerian, uh, alinerea la regulile europene, ce mai rămâne de făcut la uh, nivel de transport maritim, prin Organizația Internațională um, maritimă și apoi bilanțul nostru climatic e una din prioritățile noastre majore. Dar transportul uh, colegul Xavier Tacun va uh, detalia acest aspect. Uh, e vorba și de transportul cotidian și tocmai aici efortul european trebuie să se articuleze în modalitatea cea mai eficace fie că e vorba de operatori locali sau autorități locale, regionale sau naționale. Și tot ce ține de um, transportul de masă, transportul feroviar în orașele mari sau uh, electrificarea transportului, mai bună utilizare în viitor a Uh, rețelor inteligente pe care le aduce cu sine digitalizarea, toate aceste mize se situează la nivel european, dar apoi ele vor fi puse în aplicare în uh, modalități specifice, în funcție de orașe, de regiuni și toate acestea trebuie aduse cât mai aproape nu doar de operatori, cât și de utilizatori acestor rețele de transport. Și aceștia sunteți dumneavoastră. Aș încheia ilustrând în mod oarecum mai direct în ce fel politica europeană de transport uh, se preocupă de cetățeni și de utilizatori. Trei exemple. Permisul de conducere european. O normă extraordinar de tehnică, dar care ne permite tuturor să circulăm în modul cel mai eficace în întreaga Uniune Europeană dar care e și un instrument tehnic la baza unei mari ambiții europene în ce privește siguranța rutieră. O competență în bună măsură națională, dar unde cele mai bune practici și instrumentele europene, zic eu, permit azi, ne permit azi să fie mai ambițioși pentru a reduce numărul inacceptabil de victime pe șoselele europene. Un al doilea exemplu, transportul aerian. Piața internă a transporturilor aeriene s-a pus în mișcare din anii 90, iar dacă astăzi e posibil să călătorim la costuri accesibile pentru aproape toată lumea în Uniunea Europeană, e datorită acestui cadru care a permis dezvoltarea unui număr mare de companii care v-au permis poate să veniți astăzi aici. Această piață internă și acest efort pentru a crea o ofertă de transport aerian a mers mână în mână cu o mare ambiție în ce privește drepturile pasagerilor. Drepturi care vă sunt garantate astăzi prin legislația europeană, o legislație tradusă mai apoi la nivel național și care este impusă tuturor operatorilor. Vă reamintesc dacă nu știați că dacă zborul dumneavoastră e anulat sau întârziat cu câteva ore, atunci aveți dreptul la compensații, inclusiv financiare, în calitate de pasageri. Am să închei, doamna Deli, și sper că m-am încadrat în timp. Mm, termin spunând că miza majoră a săptămânilor, lunilor și anilor care vin e de a găsi justul echilibru între un sector al transporturilor eficace, care asigură, deci, competitivitatea economiei noastre, a industriei noastre, actori internaționali majori, și care asigură ocupare și creștere în Europa, și asta cu eficacitate de mediu și climatică. În special mă refer la electrificarea transportului, o provocare susținută atât de Parlament cât și de Comisia Europeană. Comisia va face o serie de propuneri în săptămânile care vin pentru a oferi instrumentele necesare pentru o mobilitate cu emisiile cele mai reduse. Vom revizui normele de emisii de CO2 pentru automobile și vom extinde aceste dispoziții la camioane care deocamdată circulă fără norme euro vom uh, suplimenta investițiile în infrastructuri, permițând transportului electric să se dezvolte în Europa, fie că e vorba de orașe, fie pe marele axe rutiere transeuropene, facilitând uh, construirea de stații de reîncărcare pentru automobilele electrice. A crea cadre pentru industria noastră este o altă miză, o altă provocare Mă gândesc în special la industria constructoare de automobile. Comisia și Parlamentul um, își doresc um, un cadru care uh, să producă mașini cât mai respectoase cu mediul înconjurător. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere, spune președinta. Iată câteva piste pentru dezbaterea noastră și înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să vă spun că în comisia noastră parlamentară Uh, avem și un secretariat. Un secretariat, o seamă întreagă de persoane care sunt alături de mine. Suzanne este șefa de unitate uh, cu întreaga ei echipă și ei sunt cei care Dominic se întreabă ce urmează să spun. Nu, uh, această echipă lucrează în culise și vroiam să le mulțumesc în mod explicit și deschis astăzi pentru că există multe texte tehnice 70% din rapoartele noastre sunt rapoarte legislative. Asta vrea să spună că uh, aceste texte de lege au un impact direct în viețile dumneavoastră. Deci, încă o dată, mulțumesc secretariatului avem alături de noi, firește, și reprezentanții ai Comisiei Europene, sunt totdeauna alături de noi, adesea lucrăm împreună și, de asemenea, reprezentați ai Consiliului um, Uniunii Europene, ce este Consiliul, ei bine, uh, ei sunt cei care reprezintă pozițiile guvernelor statelor membre. Sunt astăzi prezenți? Ei bine, astăzi nu. Deschid acum dezbaterea și vă dau cuvântul, așa încât să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră, care sunt um, problemele pe care ați dori ca noi să le abordăm. Și știu că cel mai greu e să se spargă gheața. Uh, primul intervenient, vă rog, aveți cuvântul. Vă micro. Vă rog să deschideți microfonul. Uh, bonjour uh, toutes et à tous. Bună ziua tuturora, Da, nu e ușor să fii primul care ia cuvântul. De 15 ani în Franța asistăm uh, la o, uh, un fel de privatizare a transportului de marfă. Uh, am avut mai multe pachete legislative în acest sens și vreau să întreb ce se preconizează în al doilea pachet feroviar cu proporția între drumuri respectiv trenuri și apoi Doamna președinte, întrerupe. Cum vă numiți? Mă numesc Olivier. Deci, uh, o dereglementare în acest domeniu, prevăzută prin legislația europeană, ar fost mai bine ca în Franța să avem uh, companiile naționale pe care le-am avut dintotdeauna, decât să băgăm pe gât uh, liberalismul cu orice preț Apoi mă mai refer și la soarta transportului de zi cu zi. Există uh, uh regiuni unde am avea nevoie de deplasări, de circulație mai uh, eficiente, dar și mai respectuoasă față de mediul înconjurător. Și a treia întrebare, un lucru care mă interesează pe mine în special în acest moment, uh, locuim în orașe care au fost construite în secolul XIX, atunci când, uh, bineînțeles, mașinile uh, nu existau. Și din 2000 uh, încoace, mașina personală, automobilul, s-a și mărit ca dimensiuni, mai mult de 14 cm de lățime, în medie, n-ar fi bine să avem o legislație europeană care să vizeze dimensiunile vehicolelor, autovehicolelor, pentru că sunt orașe unde nu poți să te mai parchezi pur și simplu. Poate să pară o anecdotă, poate să pară o glumă, dar e ceva la care mă gândesc în acest moment și când locuiești uh, în nordul Franței, la granița cu Belgia, asta chiar e preocupant. Mulțumesc foarte mult, Olivier, și reamintesc întrebările al patrulea pachet feroviar, liberalizare, consecințe nefaste, apoi transportul, deplasările zilnice, este oare mediul conștientul <coughs> suficient respectat și apoi locul autovehiculelor, automobilelor în orașe, dimensiunile acestora, acum și în viitor. Patru întrebări, de fapt, Olivier, ați spus, dar bineînțeles că aștept și alte întrebări. Vă rog frumos, domnule. Dacă ați putea să vă prezentați înainte să vorbiți, să ne spuneți de unde veniți. Mă numesc Soade Rulise, sunt de profesie inginer. Alors, va... attendez, attendez, on va mettre son casque. Voilà. Poftim? Toade Rulise, mă, mă numesc Toade Rulise, voilà. vin din România, sunt de profesie inginer. Uh, Ca orice cetățean, avem legătură cu transporturile. Transportul este un sector vital pentru planetă, dar în primul rând pentru fiecare cetățean. Aș avea și eu vreo două, vreo două sau trei întrebări în acest domeniu. Uh, vin dintr-o țară în care uh, rețelele de autostrăzi nu sunt chiar dezvoltate la un nivel la care ar trebui. Uh, aceasta duce la o aglomerare foarte mare a căilor rutiere și pun întrebarea de ce uh, Uniunea uh, Europeană nu găsește o reglementare astfel încât, uh, și vorbim aici și de ecologizare nu? a transportului, vorbim de emisiile de carbon, ca transportul de marfă să se facă preponderent pe căile ferate, deoarece căile ferate sunt foarte ușor de electrificat energia electrică se poate produce și din energii alternative ceea ce ar duce la scăderea emisiilor de carbon. Aceasta ar fi o întrebare. A doua întrebare. Vorbeam de competitivitate. Mă întreb oare de ce uh, nu găsim tot așa o reglementare, astfel încât uh, accizarea carburanților sau energiei necesare transportului să nu producă o discrepanță mare între statele Uniunii Europene, pentru că uh, țări în care accizele sunt foarte mari uh, duc la uh, o competiție Uh, inegală între firmele de transport din țările uh, respective. Mă limitez la aceste două întrebări. Mulțumesc foarte mult. Ultima întrebare. <coughs> Vă rog să luați cuvântul, să vă prezentați. Mulțumesc. Mă numesc Vincent, sunt un simplu cetățean am o firmă, un startup în uh, domeniul bicicletelor. Am lansat acest startup uh, anul trecut, bikeUp.fr, care propune ca mai mulți uh, cetățeni să folosească aceeași bicicletă. Pun problema inovării în domeniul transporturilor, așadar mă gândesc la politicile care stimulează inovarea. Inovarea Uh, pentru firmele care de-abia își încep activitatea. Firme mici, foarte mici, care sunt pline de talent, dar care au foarte puțin bani la dispoziție. Deci, ce facem cu aceste talente și inovații? Și, bineînțeles, ce facem cu dificultatea accesului fondurilor europene, cât de complicat este acesta suntem uh, o firmă mică, nu avem specialiști, nu avem experți care să ne ajute să facem uh, dosare, să completăm formulare. Așadar, mi-ar place să fim mai eficienți, mai pragmatici când vine vorba de toate aceste inovații, finanțarea acestora care trebuie să-și atingă obiectivul scontat, mai ales pentru cei care de-abia încep o activitate. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare legată de inovare și cum să facem ca micile firme care sunt la început să poată să apară și să se dezvolte. Vă puneți problema fluxurilor de numerar, despre asta este vorba? Da. În cazul nostru, specific, suntem în așteptarea unor business angels din Alzacia, uh, în prima fază de montare a acestui proiect. De obicei, ei nu prea apar în această fază, cel puțin nu la noi, dar avem și parteneriate cu sectorul public. Regiunea Strasburg uh, ne ajută. Bineînțeles că transportul este un subiect european și mi-ar place să avem grupări de tip GAFA uh, europene pe plan internațional nu prea suntem prezenți în acest sens. Avem uh, talente, avem tineri uh, deosebit de talentați, avem și infrastructuri, dar uh, nu prea avem mecanismele care să ne ajute și probabil sunt chiar și bețe roate care sunt puse unor, unor astfel, uh, roate, uh, care sunt puse unor, unor astfel de inițiative. Mi-ar place mai mult pragmatism în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Haideți să încercăm să răspundem la întrebările dumneavoastră. Aș uh, da citire din nou acestor întrebări. În primul rând, pachetul feroviar cu numărul 4. Liberalizare și consecințe. Transportul de zi cu zi Comisia se preocupă de aceste aspecte, mai ales când vine vorba de impactul transportului cetățenilor asupra mediului, apoi uh, autovehicolele, dimensiunile acestora în orașele noastre de astăzi. Își pune oare Comisia întrebări în acest sens? Apoi, ce facem cu transportul de marfă, mai bine cu trenul decât pe drumuri? Nu avem venit momentul să facem acest lucru. Apoi, competitivitatea legislativă. Ce facem cu taxele pe carburanți și apoi inițiativele de inovație, ce facem? Dacă n-ar trebui să avem mâine să facem cu aceste GAFA, poate la nivel european. Domnul Vin Van den Kamp, poate că ar putea să dea răspuns. Vă rog, domnule Van den Kamp. Voi vorbi în limba olandeză. Așa ca să fie lucrurile clare pentru toată lumea. Doamna președinte, aș dori să dea o răspuns la câteva dintre întrebările puse. În primul rând, în legătură cu cel de-al patrulea pachet feroviar. Recent am aprobat acest pachet feroviar, însă, sincer să fiu, vreau să vă spun că uh, statele membre sunt cam încete când vine vorba de punerea în aplicare a acestor uh, reglementări. Statele membre și mai ales compania SNCF din Franța, compania care este CFR-ul din Franța, care este destul de lentă și nu prea implementează așa cum trebuie acest uh, pachet al patrulea. Francezii nu prea îndrăgesc uh, deschiderea piețelor, liberalizarea pe care noi o preconizăm cu al patrulea pachet feroviar. Însă avem două tipuri de legislație, vreau să reamintesc. Pe de o parte directivele, pe de altă parte regulamentele. Directivele mm, în capitalele țărilor europene, nu-i așa, trebuie să uh, fie, bineînțeles, transpuse în legislația națională. Și cumva partea europeană unde ori se uh, se pierde în acest proces de transpunere, se vorbește atunci și de subsidiaritate. Să știți că noi nu hotărâm de la Bruxelles ce parcare să se construiască, nu știu, în ce sat. Nu, autoritățile locale sunt cele care fac acest lucru. Europa nu trebuie să promită marea cu sarea chiar și pentru startup-uri, pentru firme care sunt la început, avem, poate dăm impresia că vrem să rezolvăm totul și să-i ajutăm, dar nu este adevărat, nu se poate face chiar așa. Bineînțeles că Comisia Europeană are un program pentru aceste uh, startup-uri, aceste firme aflate la începuturi, tot ce înseamnă mai ales informarea, comunicarea, noile tehnologii. Și da, acum dau cuvântul doamnei uh, Davalon. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș face o mică observație legată de acest al patrulea pachet feroviar care a fost uh, adoptat la Comisia Transporturi, dar și în plenul Parlamentului. Da, Parlamentul nostru este o, o adunare unde avem mai multe grupuri politice care se exprimă și vreau să reamintesc că uh, socialdemocrații nu votaseră tot ce, presupune, tot ce presupunea um, serviciul public minim pentru că ni se părea că nu aveam toate garanțiile care se impuneam, impuneau și uh, era vorba de eventual a elimina anumite linii feroviare între anumite orașe pentru că n-ar fi fost uh, eficace economic, dar pentru noi asta nu e important. Important este să existe legături între oameni. În sfârșit, dezbaterile continuă chiar și azi dimineață. Am, dis- am discutat aici la Comisia TRAN și mă refer acum la protecția mediului vedem că nu toate grupurile politice din Parlamentul nostru sunt la fel de entuziaste pentru a deplini obiectivele de la, de la acordul COP21, însă ne dorim acest lucru pentru că transportul uh, emite foarte multe emisii în atmosferă, lucrurile trebuie să se schimbe, trebuie să îmbunătățim situația, trebuie să avem legi mai bune și să facem astfel încât statele membre să uh, respecte această, acest comportament, această direcție pe care au și uh, adoptat-o în cadrul conferinței COP21 de la Paris. Deci aici discutăm și dezbatem politic uh, între grupuri politice diferite, între orientări politice diferite și uh, am votat în 2014 Ehm, mă refer la buget, vom vota din nou în 2019 la alegerile eh, parlamentare. Să fim atenți tot timpul ce și cum votăm. Domnul Telicica, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua și eh, doriți o dezbatere foarte vie și nu vreau să monopolizez microfonul. În ce privește liberalizarea din al patrulea pachet feroviar? Întrebarea este cu această liberalizare din pachetul feroviar. Um, chiar s-a dorit, s-a preconizat această liberalizare, chiar dacă uh, s-a făcut acest lucru, da, multe state membre nu o fac. Vrem, într-adevăr, liberalizare, vrem o piață deschisă, dorim o piață funcțională, nu dorim ca fiecare să-și aleagă legislația după cum îi convine, dorim ca această liberalizare să ducă la creștere, la ocupare, la posibilitatea ca consumatorii să aleagă. Dacă vreau să iau o companie de tren să mă duc undeva, vreau să pot să aleg pe care o vreau eu. Despre asta este vorba în liberalizare. Și deci răspunsul este da, am fost uh, implicat în acest uh, raport și vreau să spun colegii de la socialiști care tocmai aici a vorbit că acele garanții sociale de care a vorbit există în pachet și am fost atenți la partea socială. Cât privește dimensiunile vehicolelor, dorim să reglementăm acest lucru? Răspunsul este nu. Nu știu dacă ar trebui să facem acest lucru. După aia ce facem? Ce mai uh, reglementăm? Lungimea autovehicolului, grosimea învelopelor, dimensiunile uh, banchetelor. Nu, asta trebuie să facă piața. Noi trebuie să ne concentrăm pe ce poate Uniunea Europeană să facă ca și plus valoare și să ne preocupăm de protecția consumatorilor, de drepturile sociale, de mediu, etc. În ce privește competitivitate și uh, accize, viziunile Parlamentului European sunt uh, diferite, însă ne punem întrebarea dacă acestea chiar uh, distorsionează piața și dacă o fac, uh, este foarte clar că încă n-am ajuns la o armonizare dorită pe acest plan european. În ultimul rând, aș vorbi despre ce facem cu accesul dificil la finanțările europene pentru cei care sunt în domeniul inovației? E clar că este loc și de mai bine am putea să facem lucrurile mai posibile pentru utilizatori, Comisia a făcut eforturi, s-au făcut eforturi semnificative, e loc și de mai bine, însă, încă o dată, trebuie să te asiguri întotdeauna că există mediu concurențial așa cum trebuie, de asemenea, să te asiguri că nu se dă drumul la fraude și la alte comportamente negative. Povara administrativă pentru cei care depun cereri de finanțare de obicei se concentrează pe plan național și nu pe plan european. Eu cred că pe plan național uneori cerințele pentru accesarea fondurilor sunt mult mai complicate decât uh, chiar cele europene. Vă mulțumesc foarte mult, dau din nou cuvântul cetățenilor și asta o să și fac, o să dau cuvântul cetățenilor câte uh, un minut acum pentru, răspunde, pentru răspunde domnii uh, deputați. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, în aceste dosare nu poți să fii 100% pro sau contra. Mă refer la liberalizare, mă refer la căile ferate. În unele țări lucrurile au avut uh, consecințe pozitive, au fost bine primite aceste uh, măsuri de liberalizare, în alte țări mai protecționiste, mult mai puțin. Dar sunt, încă o dată, exemple pozitive de călătorii transfrontaliere unde s-a dovedit că această deschidere a piețelor este foarte pozitivă. Trebuie să încercăm să înțelegem că E clar că cei care folosesc uh, carburanți fosili trebuie să plătească mai mult, ar trebui să coste mai mult să mergi cu avionul și cu mașina decât cu trenul. Așa ar fi normal. Domnul Kramer, într-adevăr, transportul de mărfuri ar trebui să se desfășoare mai mult pe căile ferate toate căile ferate, pentru folosirea căilor ferate din Europa trebuie uh, să se plătească, însă nu pentru toate auto- autostrăzile europene trebuie uh, să se plătească. Deci, în continuare, este mult mai ieftin să folosești autostrăzile în loc să folosești căile, căile ferate. Eu nu sunt uh, de acord apoi când vine vorba de liberalizare, de existența unor uh, monopoluri. Uh, Există diferite uh, ocazii, uh, exemple, de exemplu, în uh, Germania, unde totuși anumite monopoluri ne demonstrează că funcționează mult mai bine. Și există exemple unde tocmai s-a insistat pe transportul de mărfuri prin intermediul unor măsuri de liberalizare, acesta a putut să funcționeze. Mulțumesc, domnule Kramer. Doamna Kilonen, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați oaspeți. Câteva răspunsuri uh, rapide la întrebările care nu au găsit niciun răspuns până acum. În ceea ce privește startup-urile, finanțarea este deosebit de importantă și mai ales cum putem să permitem uh, întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor nou înființate să aibă acces la finanțare. Nu este deloc uh, un lucru ușor de garantat pentru că, de obicei, întreprinderile mari au o influență mult mai mare din, din acest punct de vedere și tot discutăm despre cum putem să ajutăm mai mult pe cei care tocmai își încep cariera sau o nouă întreprindere și trecând apoi la modul în care putem să transformăm orașele și cum am putea să folosim mai puține autoturisme cred că um, cu toții trebuie să începem să ne gândim mai profund, să ne întrebăm dacă fiecare dintre noi are nevoie de propriul autoturism sau dacă nu cumva am putea să împărțim o mașină și cu altă persoană sau să folosim mai mulți transportul, rețeaua de transport în comun din orașe și cum am putea de asemenea să concentrăm uh, finanțarea existentă înspre sistemele de transport care reduc cel mai mult uh, emisiile de gaze cu efect de, de seră. Deci, uh, transportul public, economia participativă sunt importante și aș putea să mai continui, dar văd că nu mai am timp. Mulțumesc. Mi se spune că avem întrebări și pe Twitter. Eu nu văd prea bine ecranul. Doamna președintă, într-adevăr există o activitate intensă pe Twitter. Am primit întrebări pe teme variate, dar tema cea mai frecventă e aceea a vehiculelor autonome, a mașinilor automate. Bună oară, un avocat ne întreabă cum va face Europa să apară viitorii campioni ai vehiculelor uh, autonome. Sau o cofondatoare de startup ne întreabă emergența vehiculelor autonome va însemna dispariția mașinilor individuale. Toma Novacic de la Airbus ne pune o întrebare legată de siguranță. Uh, cum vom preveni agresiunile într-un spațiu închis fără supervizare umană dacă se vor utiliza doar uh, vehicule autonome? Iată despre acest subiect și o ultimă întrebare. În caz de accident, un vehicul autonom trebuie să aleagă să sacrifice viața pasagerului sau viața pietonului cu care ar putea intra în coliziune. Iată, pistă de reflexie. Președinta, mulțumesc pentru întrebările de pe Twitter. Mai era cineva care ridica mâna? Vă rog. Mein Name ist Jens Kroman. Mă numesc Jens Kroman, vin din Germania și întrebarea mea este următoarea. Cadrul uh, actual de omologare de tip a autovehiculor cere producătorilor să publice mm, programele informatice folosite în, în autoturismele uh, respective. Și știți care este situația actuală, de fapt, și aș dori să vă întreb ce se va întâmpla pe viitor, cum ne vom asigura că asemenea manipulări ale programelor informatice nu vor mai, uh, nu vor mai fi posibile, tocmai pentru a evita uh, emisii mai mari, de exemplu, pe viitor și cum ne vom asigura pe viitor că, acest, că aceste programe informatice vor fi puse la dispoziția autorităților de supraveghere, dar și a întreprinderilor care vor face întreținerea pentru autovehiculele respective? Mulțumesc mult! Au fost multe întrebări, în special în ce privește um, vehiculele autonome și riscurile de accidente vom vedea și tema omologării vehiculelor și o dublă întrebare, atât pe Twitter cât și din sală. Cum vom face să avem în Europa lideri în sector, startup-uri pe care poate merită să le ajutăm? În această comisie încercăm să anticipăm viitorul și tocmai de aceea am decis să creăm un prim premiu european al startup-urilor în mobilitate. Pe 22 februarie va avea loc acest eveniment, nu e o diplomă și nici o cupă europeană sau vreun campionat european, ci vom încerca astfel să susținem să facem să apară giganți europeni. Uh, cunoaștem poate BlaBlaCar, un lider în domeniul um, utilizării în comun a automobilelor și uh, la sfârșitul lunii noiembrie vom lansa acest proiect, atunci vom invita toate startup-urile din domeniul mobilității să-și prezinte propriul proiect, un juriu compus din șapte membri <clears throat> Gilles Babinet, bună oară, uh, președintele accelerator de startup la Berlin sau uh, președintele Salonului pentru Autonomie, ministra Estonă, pentru digitalizare. Iată deci un juriu care va selecționa aceste startup-uri în mobilitate. Și cum spuneam, pe 22 februarie uh, vom oferi marele premiu. Iar marele premiu va consta în susținerea primelor 10 startup-uri care respectă criteriile de protecția mediului, de incluziune socială, de accesibilitate pentru toți nu doar tinerii conectați din orașe pe de-o parte și bătrânii pe de alta. Nu, mobilitatea e pentru toți, inclusivă. Un alt criteriu important e cel al uh, utilității acestui tip de mobilitate. Bună oară! În această dimineață am discutat de un alt criteriu foarte important, ce anume siguranța rutieră. 126.000 de morți pe șosele noastre și zeci și sute de răniți pe șosele noastre este inacceptabil. E o dramă. Motiv pentru care am creat acest premiu încercând să stimulăm apariția unor giganți europene, unor lideri europene ai mobilității. Vă reamintesc că 60% din digitalizare înseamnă startup-uri în mobilitate se întâmplă? Odată ce ele apar, chiar dacă se întâmplă asta în Europa, ce fac? Ei bine, pleacă în Statele Unite, noi vrem să le reținem pe piața europeană. În ce privește vehiculele autonome, mm, domnul Ismail Ertug ne va explica care e treaba și cele trei întrebări. Ei bine, aceste vehicule autonome, în caz de accident, pe cine vor sacrifica? Cine e responsabilul? Șoferul? furnizorul de acces internet, constructorul respectivului vehicul, asiguratorul, poate, iată teme pe care noi le discutăm în Comisia pentru Transporturi și în ce privește omologarea vehiculelor, vom mai avea ocazia și cred că doamna nu vor răspunde cu eficacitate. Thank you. Ja, herzlichen Dank zunächst mal für die Frage zum vernetzten. Vă mulțumesc. În primul rând, în ceea, în ceea ce privește condusul uh, integrat și automat, cred că aici trebuie să facem diferența între diferitele etape de evoluție. Dacă este vorba de un condus pe jumătate automat, de exemplu, sau complet automat. Acum suntem în a doua fază. Există diferite sisteme de asistență a șoferului, care sunt uh, om- omologate, de exemplu, un sistem care ajută la schimbarea benzilor sau uh, sisteme care ajută mm, în momentul în care se frânează. Deja este vorba de o metodă parțial automată de a conduce un, aut- un autoturism viziunea care ține de viitor, că te așezi într-un uh, autoturism și acesta pleacă singur și se conduce singur, este destul de îndepărtată în, în acest moment. Este vorba de a treia etapă, de exemplu, când, care este destul de uh, apropiată. Poți să iei mâinile de pe volan și pe autostradă, fiind pe autostradă, mașina va ști singură ce să facă, când să frâneze și așa mai departe. În ceea ce privește aceste tehnologii ale viitorului, anumite aspecte trebuie să fie clarificate și din punct de vedere al reglementării, adică din punctul de vedere al legislației. Se pun întrebări uh, legate de uh, responsabilitatea juridică, de uh, gradul de acceptare în rândul societății și sunt toate lucruri care încă nu au fost clarificate. Sperăm că în curând Comisia Europeană va veni cu o propunere concretă din acest punct de vedere. Toate sau multe întreprinderi care sunt active în acest domeniu încă sunt în uh, etapele, în etape de, de cercetare și uh, cred că avem nevoie de noi de noi uh, posibilități uh, pentru a înțelege ce trebuie schimbat și când vine vorba de omologarea de tip, de exemplu. Însă, chiar dacă nu am uh, găsit un răspuns acum la toate aceste întrebări, este foarte clar că autoturismele autonome reprezintă o mare posibilitate pentru ca participarea în trafic să fie mult mai comodă pentru noi toți și în același timp să reducem drastic numărul uh, deceselor cauzate de, cauzate de accidentele rutiere. Tocmai este un motiv pentru care eu susțin uh, condusul autonom. Autonom. În schimb, nu ne-ați spus uh, cu ce va funcționa uh, vehiculul autonom de mâine. Da, cred că atunci am deschide uh, o mare cutie a Pandorei, să spun așa, care va fi carburantul folosit de autoturismele uh, viitorului sau sursa de energie a, a acestora. Știm, nu știu dacă am găsit o întrebare, un răspuns la întrebarea care a apărut acum după scandalul uh, motoarelor uh, diesel. Dacă hidrogen, motorină, benzină, ce se va întâmpla cu motorul cu combustie internă până la urmă? Uh, Însă, oricare ar fi răspunsul pe care îl oferim, trebuie să garantăm infrastructura uh, necesară. De exemplu, dacă avem autoturisme electrice, trebuie să ne întrebăm unde vor fi reîncărcate toate acestea. Și trebuie să ne gândim de pe acum câte locuri de muncă, de exemplu, am pierde în industria constructoare de, de mașini dacă am renunța uh, renunțat cu totul la motoarele cu combustie uh, internă ce se va întâmpla cu toți acești oameni care și-ar pierde locuri de muncă. Deci este important în acest moment să creăm o etapă de tranziție plecând de la motorul cu combustie internă și ajungând la un mix de uh, tehnologii ale viitorului. Cred că este prea devreme să ofer acum un răspuns despre ce ne ascunde viitorul. Doamna Vodelon, un minut, da. Ce privește omologarea, există un text legislativ în acest moment în dezbatere, în discuție de trialog, adică între Parlament, Consiliu și Comisie pe baza noi propuneri de a consolida transparența controlului și sancțiunile în caz de încălcare. În sfârșit, testele um, în condiții reale ne vor permite să fim mai eficace. Autoritățile naționale de omologare vor juca de acum un rol major dar menținem și oricum asta făcea parte din propunerile, între propunerile noastre în cazul Comisiei de Anchetă Dieselgate. Foarte important să avansăm către un sistem în care o agenție europeană independentă să poată armoniza și coordona autoritățile naționale așa încât toată lumea să respecte aceleași reguli de omologare peste tot în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Telicica! Uh, thank you. Vă mulțumesc. De fapt, s-ar putea să răspund la două întrebări cu un singur răspuns, mai mult sau mai puțin. Una se referă la cum reușim să creăm acești campioni europeni din startup-uri și cum ne vom asigura că autoturismele automate vor deveni o realitate în diferite domenii. Deci, din nou, nu ține de noi să luăm deciziile pe care trebuie să le ia consumatorii. Noi nu trebuie să favorizăm uh, pe nimeni, uh, niciun actor de pe piață. Piața plecând de la cadrul de reglementare creat de noi, va rezolva toate aceste aspecte de la sine. După cum a spus uh, președintele, noi trebuie să ne asigurăm că oamenii talentați nu vor părăsi Europa pentru a ajunge în Silicon Valley, în Statele Unite ale Americii, ci să găsim un cadru de, de, de reglementare care să le permită să uh, rămână, să-și înființeze noi companii care apoi să înflorească și tocmai pentru a înflori acestor companii trebuie să creăm un cadru de reglementare care să le permită acest lucru și nu uh, mărimea contează până la urmă, ci cât de competitive sunt toate aceste uh, în, în, întreprinderi. Sursa de energie, poate o să nu trebuie să luăm această decizie acum. Uh, piața liberă, competiția, cererea și oferta cred că vor oferi un răspuns la toate aceste întrebări. Donc, je vais lui donner Domnul Pache trebuie să ne părăsească așa încât am să-i dau două minute pentru a încerca, în numele Comisiei Europene, să răspundă uh, tuturor întrebărilor pe care dumneavoastră le-ați adresat. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. M-aș concentra pe trei puncte. 1. Transportul feroviar. Într-adevăr, al patrulea pachet uh, feroviar, cum s-a reamintit, special uh, ce privește interoperabilitatea și aspectele tehnice, creează în sfârșit condițiile pentru ca transportul de marfă feroviar să devină competitiv pe distanțe lungi în Europa inclusiv pe coridoarele de uh, transport de marfă transeuropene. Sperăm ca transportul de marfă european uh, să uh, devină în viitor um, miza majoră a politicii europene de transport, așa încât să transferăm transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Este realmente o miză uriașă um, și atât autoritățile naționale, regionale, cât și operatorii istorici trebuie să se ocupe de această problemă. În ce privește inovația și up urile sunt foarte impresionat de premiul pe care dumneavoastră l a lansat și mă bucur deoarece și s-a spus deja trecerea de la o idee a, și un startup la așa numitul scaling up al ofertei, e, e bine, atât dificultatea cât și miza este în această a, upgradare, evoluție a a startup-ului. Uh, comisia adesea oferă finanțări directe, dar ele nu sunt calibrate pentru startup-uri. Iată de ce e nevoie de un cadru, de un plan de investiții, cum uh, ar fi uh, planul Juncker mm, prin Banca Europeană de Investiții, dar și prin programul Orizont 2020, un fond al fondurilor, dacă vreți, care să permită sporirea ofertei financiare, așa încât să trecem de la nivelul de startup-uri la nivelul de întreprinderi, de talie mijlocie sau de ce nu, um, la o GAFA. Am descoperit ce înseamnă GAFA la această după amiază, nu așa? Google, Amazon, Facebook, Apple. Um, elementul de inovare are un potențial extraordinar și uh, ce s-a spus pe Twitter sunt întrebările pertinente, întrebări la care trebuie să răspundă Comisia pentru Transporturi. Aici uh, e prea devreme poate să reglementăm acest domeniu în plină evoluție, iar Comisia uh, Europeană, la rândul ei, va încerca să propună un cadru care să favorizeze dezvoltarea, dar și încadrarea noilor practici tehnologice. Mulțumim, domnule Pache. Din nou vă dau cuvântul. Vă rog. Euh, doamnă președinte. Mm, vorbesc în numele Confederației Generale a Muncii, sindicatul sgt Aș dori să vorbesc despre dumpingul social. Astăzi, toate modurile de transport suferă de dumping social. Toți utilizatorii reclamă prezența umană în gări, în trenuri, în transportul public. Ori, vedem că astăzi trăim o cursă de dumping în ce privește formarea, calificarea salariaților, dumping în ce privește securitatea, siguranța. Lipsește prezența umană care astăzi împiedică oamenii să aibă acces la transport. Ați reamintit, nu toată lumea are uh, posibilitatea sau putința de a utiliza o aplicație. Și politicile europene au facilitat uh, prin uh, legislația europeană, au facilitat acest dumping social, fiscal și securitar. Eu nu vreau să aud din partea celor care au redactat pachetul feroviar uh, faptul că s-a creat o frumoasă legislație și că statele sunt de vină pentru non-aplicarea acestei legislații. Eu cred că responsabilitatea se află de ambele părți. Și uh, odată în plus, ca să vorbim și de mediu, dacă vrem ca mijloacele de transport să fie mai puțin poluante și mai competitive, trebuie văzut care sunt costurile externe. Astăzi, șoselele uh, nu uh, sunt uh, uh comparabile cu transportul feroviar. E important pentru utilizatori. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Am văzut o mână ridicată și în acea parte a sălii. Mă numesc Schubert, vin din Germania și am două întrebări. Prima se referă la mașinile autonome. Care sunt intențiile și cum ar trebui să fie modificat acordul de la Viena, care a fost semnat în 1968? Și apoi infrastructura va fi uh, importantă și uh, noile evoluții de semnalizare care recurg la lumină, de exemplu, și acestea s-ar putea să fie foarte importante, tocmai ținând seama de mașinile autonome. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Două întrebări mari. Pe de-o parte, dumpingul social și înainte să-i da, să dau cuvântul colegilor mei, toată lumea de acord în această comisie asupra faptului că dumpingul social este o travă a proiectului european. Suntem cu toții de acord. Apoi avem orientări diferite pentru felul în care se rezolvă această problemă a dumpingului social. Adică întrebarea este, astăzi vom împinge această reglementare de sus în jos pentru Europa socială cu un venit minim, repet, impunând de sus în jos aceste lucruri cu uh, securitatea lucrătorilor și așa mai departe, sau Sigur, Parlamentul ar putea merge în această direcție, dar ne confruntăm cu Consiliul, acolo unde șefii de state și guverne nu gândesc la fel ca noi. Uneori, totuși, reușim să câștigăm. Pe tema dumpingului social, vă reamintesc că lucrăm în acest moment. Îmi dacă uh, utilizez o terminologie un pic tehnologică, vorbim mereu de pachete. Avem pachetul feroviar, pachetul mobilitate. Pachetul mobilitate e una din marile provocări prin care încercăm să ne asigurăm că mâine uh, vom uh, face ca trenurile să fie iubite din nou. Așa încât să preferăm trenul companiilor low cost, chiar și atunci când anumite companii nu respectă regulile, fără să dau nume. Trenul, însă, ă, aduce câștiguri ă, peste tot și pentru mediu, pentru climă, dar și pentru ocupare. Iată de ce trebuie insistat pe transportul feroviar. Ă, ați pus o întrebare despre competitivitatea fiscală, despre costurile externe. Nu este firesc anumite sectoare plătesc mai mult decât altele și nu e firesc ca șoselele să nu beneficieze mai mult de uh, fiscalitate comparativ cu alte sectoare. Dar, din nou, acest aspect va intra tot în pachetul mobilitate prin intermediul unei euroviniete și nu am numit-o ecotaxă ca să nu speriu pe nimeni. O numim eurovinietă. Apoi, o altă întrebare despre vehiculul autonom. Suntem într-o fază în care spuneți uh, mașinile vorbesc între ele? Da, mașinile deja sunt conectate și pot face deja schimb de informații cât sunteți pe șosea. Uh, vă atrag atenția, mașinile nu e așa, uh, peste 50 de metri e un accident. Domnul Ertug a vorbit de mașina semi-automată care va fi Uh, realitate în 2021, acolo unde șoferul nu e obligat să țină volanul în mână și apoi uh, vehiculul autonom și domnul Ertug a explicat foarte bine tema responsabilității. Vehiculul autonom nu, se va, uh, nu va apărea până când nu vom pune la punct tot ce ține de date o astfel de mașină nu va putea circula pe șosele dacă nu știe că semaforul e roșu sau verde. Deci e vorba, până la urmă, de date, de date de care, trebuie, care trebuie să fie deschise. Domnul Van de Cap. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că trebuie să fim precauți când discutăm despre acest concept de dumping social, pentru că deseori Există o tendință prea mare să discutăm despre condiții de muncă care nu se potrivesc unui cadru național și să ajungem la concluzia că ar fi vorba de dumping social. Există o piață internă constituită din 520 de milioane de oameni și liberalizarea acestei piețe, desigur, aduce cu sine și câteva aspecte sociale pe care nu putem să le ignorăm, desigur. În legătură cu propunerea domnului comisar uh, Tyson, domnul uh, Juncker a discutat despre posibilitatea creării unei agenții uh, sociale care să se ocupe tocmai de aceste condiții sociale. Eu, eu vin din uh, țările de jos și de fiecare dată mă surprind condițiile de muncă din Franța, care sunt foarte uh, rigide. Am, rigide. Am avut probleme cu piloții de la societatea Air France KLM. Piloții francezi aveau condiții de muncă mult mai stricte, piloții din uh, Olanda, din țările de jos, condiții de muncă mult mai flexibile în comparație. Uh, nu aș dori să spun că nu există niciun fel de problemă, din potrivă, însă cred că trăim uh, pe continentul unde există cele mai bune condiții de muncă. Este suficient să ne gândim la ce, care sunt condițiile de muncă din Statele Unite ale Americii. Însă nu trebuie să ignorăm această problemă, după cum ați spus, și în momentul în care o să discutăm pachetul uh, feroviar vom reveni acestui punct, însă cred că și uh, Franța trebuie să dea dovadă de un grad mai mare de flexibilitate. Mulțumesc, domnul Dalunda, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește mașinile autonome, acestea aduc multe avantaje din punctul de vedere al securității, Mm, se dă de înțeles că acestea ar fi mult mai sigure. De exemplu, dacă oamenii consumă alcool sau sunt uh, prea obosiți, devin un risc uh, pe șosele. Apoi se mm, folosesc mai puține resurse pentru producerea lor, în continuare, și în continuare autoturismele în proprietate personală, de exemplu, sunt folosite doar 70% din timp, din uh, timp. Și dacă ar fi partajate uh, uh, aceste mașini care s-ar, se conduc aut, autonom, am folosit în general mult mai puține resurse, însă ele nu pot deveni un panaceu, o soluție universală la toate problemele uh, cu care ne confruntăm. Însă, tehnologia trebuie să fie matură pentru a ne uh, permite să alegem asemenea autoturisme, de exemplu, dacă o mașină să aleagă care vor fi victimele preferate până la urmă. Șof- dacă vor fi protejați șoferii sau pietonii. Vă mulțumesc, domnule Dalunde. Domnul Koch Aș, vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să răspund uh, întrebării care a venit din Germania, ce se va întâmpla cu acordul de la Viena din 1968. Foarte pe scurt, acest acord ar, ar, ar fi trebuit să fie modificat deja de mai mult timp, pentru că acolo se spune că șoferul este responsabil și trebuie să controleze tot timpul uh, autoturismul. Dar există sisteme ca, AB, ca ABS, care stabilizează de asemenea uh, mașina și dacă sistemele respective intervin, acest lucru înseamnă că de fapt șoferul nu mai controlează uh, uh, mașina. Și uh, există și sisteme, de exemplu, care uh, se activează dacă este recunoscut un biciclist în față <laughs> și în momentul în care sistemul respectiv uh, se declanșează, șoferul a pierdut orice control asupra uh, mașinii respective. Uh, deci, uh, tratatul, acordul respectiv de la Viena, cred că deja ar fi trebuit să fie modificat pentru că șoferul nu mai are întotdeauna uh, controlul asupra mașinii. Apoi, sistemele de uh, semnalizare optice, cred că când mă gândesc, când mă gândesc la condusul autonom, când nu mai există contactul Uh, direct uh, când șoferii nu se mai uită la pietoni. Uh, cred că avem nevoie de noi sisteme de semnalizare și politicienii ar trebui să creeze doar cadrul de reglementare, care însă nu trebuie să impună o anumită tehnologie. Piața va trebui să fie cea, economia va trebui să fie cea care găsește soluțiile potrivite. Mulțumesc foarte mult, domnule Koch. Uh, trecem la al doilea invitat, uh, mai de vază. Dumneavoastră conduceți acea fabrică a mobilității. Ne veți spune despre ce este vorba și la ce lucrați în acest moment. Cum vom circula în viitor, se pune întrebarea. Și apoi, într-o a doua etapă, bineînțeles, vom vedea și răspunsurile la întrebări. Aveți 10 minute Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Nu sunt eu șeful acestei structuri, dar uh, pot să vă spun mai multe despre ea. M-aș concentra însă pe ce cred eu că ar putea fi circulația și mobilitatea în viitor, peste câțiva ani. Eu cred că Viitorul reprezintă bicicleta. Acesta este viitorul uh, transportului și e vorba de o tendință care se face resimțită de mulți ani încoace și care acum se accelerează și vedem că asta se petrece și în contextul, contextul acelei economii a, a, uh, uh, a, a punerii în comun a lucrurilor, sharing economy. Probleme de generații. Am observat că în ultimii ani a existat o evoluție în acest sens uh, în rândul tineretului. Aceste noi generații Y și Z, cum sunt ele numite, se comportă foarte diferit de noi când eram tineri. La ce se uh, asistă? Că e vorba de Statele Unite, de deci Japonia, de Uniunea Europeană, de câte ori întrebăm pe oameni ce bunuri uh, nu ar dori să le fie luate, nu ar renunța la acestea cu niciun, cli, uh, cu niciun chip. Ei tot timpul vorbesc despre smartphone-uri și despre computere. Dar dacă este să mă refer și la tendințele legate de permisele de condus la Bruxelles, am aici aici o statistică. La ce vârste se ia permisul la Bruxelles, de pildă? În 10 ani numai, uitați-vă la uh, coloana albastră. Numărul acesta de permise a scăzut foarte mult, pentru că nu mai vor tinerii la 18 ani să ia neapărat permisul. Și asta se vede peste tot în țările dezvoltate. Și atunci, după problema generațională, avem și problema faptului că împărțim. Împărțim totul, folosim în comun, mutualizăm. Uh, ne ducem împreună cu alții dintr-un punct uh, în altul. Și singur exemplu de mare succes în acest domeniu al mobilității în Europa este BlaBlaCar. Face, ne facem prieteni și parcurgem distanțe împreună. Este un nou concept acesta. Acest concept care sporește și nivelul încrederii. Astfel, sunt oameni care au mai mare încredere în uh, uh, oameni cu care merg într-o mașină bla bla, într-o, dintr-un punct în altul, decât uh, încredere pe care o au în colegii de la muncă. Eu așa de mare încredere în acești oameni cu care se întâmplă să împartă o mașină mică, încât uh, Asta spun statisticile și sunt multe startup-uri care se ocupă de acest uh, lucru, dar și firme foarte mari, cum ar fi Google. De, pe de altă parte și Facebook se ocupă de astfel de platforme și au un, de, un brevet care a fost depus în urmă cu un an. Deci se, pot merge, se poate merge departe cu această împărțire a mașinii iar uh, și operatori tradiționali, uh, căile ferate franceze sau cele germane, uh, la început au fost surprinse de acest trend, acum vedem că lucrurile s-au schimbat și intrăm într-o a treia dimensiune a acestei împărțiri sau folosirii în comun a mașinilor. Ea nu a fost inventată uh, Acum, bineînțeles, avem uh, tendințe istorice în o serie de țări în Europa Occidentală, însă acum am intrat într-o nouă etapă. Vedeți la Bruxelles niște imagini, niște date. Într-un an uh, am devenit practic mm, capitala uh, acestor mașini folosite în uh, comun. Pentru că toate startup-urile de profil s-au hotărât să-și înceapă sau să-și desfășoare activitatea aici, la Bruxelles. Dar la Grenoble, vedeți pe hartă, în Franța, sute de mașini sunt folosite în comun de oameni în timpul unui weekend. Um, dar avem și infrastructură folosită în comun, uh, autobuze, și autocare folosite pe distanțe mari. Sunt lucruri care uh, se întâmplă deja în Germania și așa mai departe. Și acum aceste structuri sunt și infrastructuri sunt folosite în comun de mai multe firme, inclusiv autocare, inclusiv uh, autobuze și așa mai departe. Și vedeți uh, că e vorba de companii care se bazează pe date, pe folosirea datelor și nu e o companie de transport aceasta. Bineînțeles, avem uh, B-Park, un alt exemplu, B-Park din Belgia, tot un startup. Ce face această companie? Îi ajută pe oameni să găsească locuri de parcare, să facă loc uh, altora în propriul loc de parcare pentru a scădea costurile. Deci putem continua cu aceste slide-uri. M-aș referi la un alt cuvânt chei, al patrulea, uh, probleme, perturbări, disruption în limba engleză, care de fapt uh, nu face decât să împingă lucrurile mai departe. Poate ați auzit despre GAFA, un vorbitor a vorbit despre acest acronim. Acum știm că înseamnă Google, Amazon, Facebook și Apple Știm bine că ele nu s-au născut în uh, Europa, ci în Statele Unite. Cineva a auzit și de NATO. Netflix, Airbnb, Uber și Tesla. care se dezvoltă și mai repede chiar decât GAFA, pentru că folosesc bazele GAFA pentru a crește. Mergem mai departe cu prezentarea. Ce interesant cu aceste rețele și cu această GAFA? Ei bine, uh, Danemarca și-a creat propria uh, ambasadă digitală, virtuală, pentru prima dată în lume. Și, bineînțeles, că aceste companii uh, ne ajută, dar uneori ne și războim cu ele, pentru că ele vin și introduc o serie de elemente care tulbură uh, situația din transporturi. Ați auzit, bineînțeles, despre Uber, s-au spus multe și a curs multă cerneală în acest sens. Această companie Uber a făcut ce a făcut, dar poate e bine să avem acești actori care ne deranjează, pentru că ei pot să stimuleze transporturile în viitor și ar trebui și Comisia și Parlamentul să înțeleagă că stagnarea nu e bună sau în momentul în care nu progresăm suficient nu este bine și în fiecare săptămână lucrurile se schimbă. Operatorii ar putea să fie mult mai activi și mai proactivi, să schimbe situația, de exemplu, să rezolve problemele de trafic într-un weekend, ar putea lua măsuri în timpul săptămânii pentru a evita anumite lucruri, dar nu se mișcă suficient de repede. Deci aceasta este cu aceste companii care tulbură apele și apoi conexiunile legăturile. Sunt lucruri importante aceste legături și interconexiuni. Totul poate fi conectat la totul. Poți să împarți o mașină, poți uh, să împarți uh, niște costuri, poți să te parchezi la cineva, etc. Deci, conectare și iarăși conectare, iar aceste conexiuni nu sunt neapărat în Europa. Google uh, are miliarde de utilizatori ca și alte firme de acest calibru. Sunt uh, platforme care au atâția utilizatori sau chiar stataburi încât pot să atragă în continuare mai mulți. Iată, ce am făcut ieri? Cum am deplasat ieri? Uh, transpus pe un Google Maps? E ceva foarte, uh, foarte simplu. Google știe foarte bine cum mă mișc eu. M-am dus la Cirque du Soleil, la Izer, după aia m-am dus la gimnastică, la sport cu prietenii, după care m-am dus în altă parte. Google știe unde m-am dus, știe cât am mers cu bicicleta și pe ce distanță, între ce puncte. Abort. Și uh, asta în ce timp? și și da, aș mai, aș mai prezenta o imagine da automatizarea care se găsește în mijlocul acestei constelații pe care am descris-o automatizarea care înseamnă integrarea tuturora, tuturor acestor elemente într-un sistem care nu înseamnă numai sistemul public, dar și cel privat, pentru că avem o mașină cum este Tesla, care este pur și simplu o mașină inteligentă ca un smartphone, pentru că nu te mai duci la garaj, și doar uh, updatezi aplicațiile de pe mașină și cu asta basta. Și, bineînțeles, au apărut uh, în, uh, și vor apărea în, în luna viitoare la Phoenix, Arizona, Statele Unite, primele teste propriu-zise uh, pentru mașina fără șofer, lucrurile se mișcă foarte repede în acest domeniu al mașinilor autonome și, în sfârșit, noul ecosistem uh, mondial care se uh, profilează, dar nu prea sunt bani de la bugetul public. Avem mașini, avem constructorii auto, avem platforme de uh, Uh, punerea în comun acestor resurse de folosire în comun a mașinilor. Avem marile platforme, Google, Apple, Microsoft, care investesc, care inovează, dar uh, statele uh, și autoritățile de stat nu prea intervin. Pot să mai continui? spune domnul invitat. Da, foarte scurt. Fabric de mobilite, un proiect francez care a fost sprijinit de Agenția de Mediu Locală, Națională, mai bine zis, ADM și am dorit ca, bineînțeles, să calculele europene să devină așa povești de succes sau acei unicorni, cum sunt ei numiți, ca să devină un adevărat uh, membru al GAFA. Și atunci oamenii au început să se gândească ce să facă pentru a uh, stimula acest ecosistem de care v-am vorbit, nu numai în Franța, bineînțeles, și în Germania, etc. Dar aceste startup-uri, aceste firme n-au nevoie numai de bani, au nevoie de un mediu propice în care să prospere, de legislație adecvată și așa mai departe. Banii sunt importanți, dar nu sunt suficienți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, care este foarte tulburătoare, dar care ne spune clar că tehnologia uh, afectează foarte mult economia noastră. Avem această economie care deranjează, care perturbă, dar în sensul bun. Ce înseamnă asta? Și economia colaborativă este oare Uber un exemplu? Mă îndoiesc, dar asta e ce crede eurodeputata de mine și nu președinte acestei comisii. Avem nevoie de economie colaborativă, cum este anumită. Pentru asta e nevoie de un cadru juridic și să înțelegem și mizele care se profilează aici, bineînțeles, de mediu, economice, dar și sociale. Și iar mă întorc la dumpingul social. Și colega mea, Rovodalon, cunoaște bine subiectul și dau, de altfel, uh, cuvântul pentru că s-au spus și atât, atâtea și atâtea lucruri care trebuie iarăși și iarăși subliniate. Uh, vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Poate că am putea să reechilibrăm cumva uh, pozițiile exprimate de eurodeputați pe această tematică a dumpingului social, o tematică foarte importantă în sistemul de transporturi. Avem două lucruri foarte importante care se tot uh, discută, drepturile lucrătorilor și protecția mediului. Da, bineînțeles, avem legislații în domeniu foarte diferite, poziții diferite, sunt lucruri care trebuie în continuare organizate, discutate și la Comisia Ocupare, dar și la Comisia Transport. Eu nu cred că domnul Van den Camp cum că drepturile lucrătorilor uh, din Franța astăzi ar fi uh, prea uh, rigide sau rigid protejate. Nu. Din potrivă, ar trebui ca astfel de drepturi să apară și pe plan european și ele să fie garantate pentru toți europenii în legislația muncii și nu ar trebui să mergem neapărat pe liberalizare, este un punct de vedere politic și îl asum. În pachetul mobilitate există o serie de texte care ar trebui văzute prin această lupă și poate că sunt un pic tehnică, dar nu pot să mă uh, Uh, abțin să nu evoc directiva privind lucrătorii detașați, care e de actualitate, și nu, mi-ar place ca transportul să nu facă parte din această reflexie ca și cum în câte sectorul transporturilor lucrătorii detașați nu ar avea același drepturi ca și ceilalți lucrători detașați. Bineînțeles că nu împărtășim exact aceleași idei, reprezentăm grupările noastre politice respective și opțiunile sunt uh, diverse și variate. Vă mulțumesc foarte mult. Nu l-am uitat nici pe domnul Telicca, nici pe domnul Kramer. Am văzut că totuși că cetățenii noștri invitați au ridicat mâna, vor să intervină și le dăm cuvântul ca să putem să le și răspundem. Vă rog frumos. Merci beaucoup. Alors là, je mon chrono. Să știți că dau drumul la ceas. Foarte bine. Sunt student la Paris. Mă refer la date mobilitatea la drepturi mă, schi- mă schimbați, uh, mobilitatea aceasta de tip nou uh, afectează direct drepturile noastre, percepția acestora, perimetrul în care ele există. Ce se întâmplă cu protecția vieții private, de pildă. Apoi, securitatea cibernetică. Pe internet se vorbește mult de mașini autonome, dar ce se întâmplă cu atacurile cibernetice, informatice? Nu cumva, pur și simplu, circulația noastră este pusă în pericol? Mulțumesc foarte mult, am ridicat cineva mâna domnul care are o, uh, un sacou de tip tweed verde, adică de catifea. Da, aș vorbi și eu despre mobilitatea urbană, dar și despre problemele sociale. Recent avem o, am avut o dezbatere și avem o dezbatere în Europa în ceea ce privește gratuitatea mijloacelor de transport în comun. Mi-ar place să știu ce se întâmplă și în alte țări în acest sens și vă întreb, bineînțeles, uh, ce credeți despre uh, ideea de a avea transporturi în comun gratuite și cam ce s-ar putea prefigura în acest sens în viitor? Vă mulțumesc foarte mult. În dreapta dumneavoastră a mai ridicat cineva mâna? Da, aș reacționa imediat uh, la, acest, de, da, la acest subiect al uh, gratuității transporturilor în comun. Uh, E foarte clar, totuși, că trenul este cel mai ecologic posibil decât celelalte mijloace de transport, dar mă refer din nou la gratuitate. Gratuitatea pe tren, pe calea ferată, ar însemna o circulație posibilă pentru toată lumea. Uh, mulți în Europa sunt săraci și nu pot să circule. Deci, trenul gratuit ar rezolva această problemă. Câteva cifre. În Obania, în Franță, Uh, am avut uh, autobuze gratuite care au fost uh, introduse și a crescut cu 100% numărul de utilizatori. Și la Hasselt, când s-a scos gratuitatea, a scăzut foarte mult frecventarea acestor uh, linii. În orice caz, uh, gratuitatea este foarte importantă, nu numai pentru utilizatorii locali, dar și pentru turiști care se pot deplasa de colo-colo gratis. Dar ce să, cum să financeze astfel de inițiative? Bineînțeles, asta este întrebarea. Eu sunt belgian și deci am date și cifre din Belgia și aș da un exemplu. Doamna președinte întrerupe, atrage atenția asupra timpului. Da, uh, un miliard de euro sunt cifrele care sunt pierdute sau sunt banii pierduți de compania națională SNCB uh, pentru că nu dă gratuitate și pierde utilizatori. Statul belgian or, uh, finanțează cu un miliard mașinile uh, de la firmă, de companie și dă și alte subvenții altor mijloace de transport, ar fi bine să avem trenul gratuit pentru că asta ar fi o chestiune și economică și politică foarte deșteaptă. Vă mulțumesc foarte mult! Bonjour à tous, je suis Gabriel, étudiant... Euh, mă numesc Gabriel, sunt student la Paris și întrebarea mea uh, se adresează ideii de transport uh, gratuit și omogenizarea plăților făcute pentru transportul în comun, atât la nivel național cât și la nivel, nivel european. Bună oară, cu același abonament de transport public aș putea să folosesc transporturile în comun la Paris, Berlin, Madrid, precum și transportul, autobuz sau tren, care ar lega aceste orașe între, între ele. Fetele, nu au nimic de zis? Ba da. Sunt și eu studentă la Paris și am senzația că deocamdată în această dezbatere s-a prezentat o viziune binară, fie între transportul rutier, fie între transportul um, feroviar, în timp ce la Paris se dezvoltă și un alt tip de transport, transportul fluvial, în special pentru mărfuri, dar și celebrele batobus sau taxibus. Um, și atunci v-aș întreba care e locul și rolul transportului fluvial în orașele de mâine. Mulțumesc foarte mult! Domnișoare, vă rog! E mai simplu să mă exprim în limba mea maternă și eu am studiat la Paris cândva. Și în prezentarea pe care tocmai am ascultat-o, în ce privește simplificarea transportului, um, exemplul BlaBlaCar sau Flixbus, vorbim de conectivitate, doar prin intermediul internetului putem participa la astfel de inițiative. Dar am putea aduce și ameliorări fizice care ne-ar simplifica viața. Mă gândesc la uh, parcările securizate. Ca uh, tânără mă preocupă foarte mult această problemă. Există deci și măsuri fizice, materiale, de care trebuie să țină seama aceste inițiative noi. Președinta. Tânărul în pulover roz? Mulțumesc. Mă numesc Sebastian. Aveam două întrebări, dar uh, Antevorbitorii mei le-au uh, formulat deja. Am să încerc să mă exprim cât mai rapid, pentru că am doar un minut la dispoziție. Când știm că transportul a jucat un rol concret în istoria europeană, eu mă întreb când vom avea o politică ambițioasă și mă adresez colegilor care au părăsit țara, din păcate, când va fi posibil un interrail european, dar care să nu uh, se refere doar la calea ferată, ci la toate tipurile de transport. Și o altă întrebare importantă e aceea a grupurilor uh, precare, pentru că există încă multă inegalitate socială vis-a-vis -vis de mobilitate. Deci e bine, vorbim de diverse mijloace de transport, diverse mijloace de a participa pe platforme colaborative și așa mai departe, dar acolo trebuie plătit Uh, ar fi bun un sistem în care să putem plăti uh, oriunde și oricum, dar ce ne facem cu cei care nu pot să plătească? Mulțumesc. Uh, multe întrebări. Datele. Datele care se leagă de uh, cibersecuritate dacă automobilul autonom de mâine e atacat de un hacker, suntem în necaz. Gratuitatea transporturilor, da, poate fi un avantaj comparativ când ne uităm la investiții. Nu știu uh, cum funcționează acest serviciu al um, mașinilor de funcțiune, mașinilor de întreprindere, dar ați reamintit cu toții pe cei pe care numim uh, pe cei uh, care nu își permit să călătorească. Până acum cunoșteam pe cei săraci care nu își puteau plăti factura la energie și nu se pot încălzi. Ei bine, acest fenomen se traduce și în uh, situația precară a anumitor categorii în fața transporturilor. Și e un număr crescând de persoane care nu își pot permite să călătorească în Europa. În Franța vorbim de estimare de 8 milioane de persoane precare în termen de mobilitate. Ce înseamnă asta? Persoane care nu au acces la transport. Poate că sunt pe teritorii care nu sunt deservite sau pentru că adesea biletele costă prea scump și o persoană care nu e mobilă e o persoană izolată, ruptă de lume, ceea ce este foarte periculos. De ce? Pentru că acolo intervine o fractură. Și nu vorbim doar de fracturi teritoriale, ci și fracturi sociale. Așa cum vorbim și de fracturi digitale. Toată lumea vorbește azi de um, vehiculul autonom, dar Poate că mâine uh, ea nu va aduce decât fracturi digitale. Cum spuneam, nu putem să gândim uh, în termen de tineri urbani conectați și um, bătrâni care trăiesc la țară. Nu pot să vă răspund la toate întrebările și nu pentru că sunt președinte, nu uh, sunt și eu cronometrat. Îi dau cuvântul domnului Vin Van de Camp. Uh, dank u zeer. Ik wil graag op vijf uh, punten uh, ingaan. Op de... Aș dori să abordez cinci puncte. 1. Protecția vieții private. Cred că Uniunea Europeană merită uh, să fie complimentată pentru că avem un regulament general în materie de protecția vieții private și a datelor personale pe care am, uh, le-am adoptat aici după îndelungi dezbateri. Și acest regulament e un text foarte bun. Dar sunt de acord cu domnul Tacun și sper că pronunț corect numele dumneavoastră. Evoluția tehnologică e atât de rapidă încât protecția vieții private riscă să rămână în urmă, cu toate dificultățile uh, aferente. 2. Să fim prudenți atunci când noi transmitem uh, date către Google, apoi uh, putem cu greu să acuzăm Google că nu ne protejează datele personale. Și într-un oraș ca Bruxelles, unde se iau niște decizii, sigur, trebuie puse niște limite, dar trebuie să fim conștienți ce date cedăm chiar noi. Transportul public. Cred că președintele Macron e primul responsabil pentru ceea ce se întâmplă. Noi, în Uniunea Europeană, nu putem finanța toate transporturile publice care să fie gratuite. Uh, revin asupra principiului de subsidiaritate. Știm că primărița Parisului e o doamnă foarte modernă și că transportul public gratuit e o idee la care ține, însă așa ceva nu e de competența Uniunii Europene. Uh, o concetățeană de-a mea a pus o întrebare pertinentă. Vreau să mă simt în siguranță într-o parcare în care aș fi singură la ceas de seară. E bine, asta ține ă, de nivelul local, de primărie, chiar și primăria Parisului. Noi aici, la Uniunea Europeană, nu putem face promisiuni pe care să nu le ținem. Acum, Interrail e un proiect interesant e controversat, dacă nu chiar criticat în țările de jos. Știu că mm, domnul Manfred Weber, președintele grupului nostru politic, are un mare proiect de dezvoltare și nu știu când anume, dar ar dori și el ca să putem călători peste tot în Europa. Atât, mulțumesc. Domnule Telicca, aveți cuvântul. Mulțumesc. Haideți să spunem lucrurile pe șleau. Nu văd niciun grup politic în acest Parlament care să nu uh, aibă grijă de uh, condiția lucrătorilor și de drepturile sociale. Asta nu e o temă. Și îmi pot imagina că în anumite cazuri, în, mod, în anumite mijloace de transport, sunt uh, persoane care uh, conturnează legislația. Ideea de a uh, pune în aplicare legislația. Pe de altă parte, ce constatăm și formularea de dumping social, nu știu cum o definiți exact, dar e identică cu protecționismul. Ce vedem azi în Uniunea Europeană este o fragmentare a pieței interne, acolo unde statele naționale iau măsuri individuale care au consecințe uriașe pentru piața internă și pentru noi toți ca și consumatori. În al doilea rând, un transport public uh, gratuit. Sunt de acord cu domnul Van de Cam. Dacă o țară vrea să o facă, foarte bine. Dar nu poate exista transport public gratuit. Uh, trebuie măcar să plătești impozite. Gândiți-vă la un stat unde există un deficit de 2-3%. Acolo nu se poate oferi așa ceva. Ce pot să înțeleg însă e că trebuie să ne asigurăm că Uh, mijloacele de transport prietenoase cu mediul, cum e și calea ferată, sunt stimulate mm, oferind condiții mai bune pentru acestea. Asta e legitim. Și ultima observă. Am vorbit mult de mediu, de societate, de conectare, de, trans, de mijloace de transport. Dar în raportul meu pe strategia în aviație, trebuie să ne asigurăm că avem un index de conectivitate în Uniunea Europeană care să uh, permită să avem conectivitate pentru indivizi, pentru clienți, pentru cetățeni, dar să ținem seama de toate aspectele și ca acestea să fie reflectate în indexul de conectivitate și eu sper să devină realitate cât de curând. Domnul Kramer, foarte pe scurt, un minut. So lange wie er. Also, die wurde nur angesprochen. Au fost uh, amintite programele informatice care au uh, influențat emisiile uh, motoarelor care funcționează pe motorină. Desigur, avem nevoie de un cadru de reglementare și de controle europene a acestor programe informatice. Dumpingul social, șoferi din uh, șofer, uh, există un caz al unui șofer din România care timp de 18 luni a tot condus prin Germania, Olanda, Franța și așa mai departe dormind tot timpul în uh, cabina tirului său și fiind plătit cu 2-300 de euro pe lună. Acesta este dumpingul social. Dacă uh, este în Germania, ar trebui să fie plătit după standardele germane și nu după cele uh, din România. Transportul gratis. Nu există nimic gratis. Se pune întrebarea cine plătește transportul respectiv pentru elevi, pentru studenți. Uh, trebuie să găsim posibilitatea de a le finanța uh, transportul uh, gratuit. Eu uh, vin din uh, Germania și uh, știu că există subvenții de stat prin care este susținută uh, motorina, de exemplu, și subvențiile respective ar putea fi folosite pentru a finanța transport mai gratuit. Eu cred că, ar că avem nevoie de o competiție mai corectă, mai echitabilă între diferitele moduri de transport. Uh, să susțină mai mult transportul ferovi- uh, feroviar și transportul în comun. Ce se întâmplă în acest moment în Europa? Este susținut transportul uh, rutier. Este o abordare greșită de care trebuie să ne îndepărtăm. Mulțumesc, domnule uh, Kramer. Domnul Koch are cuvântul. În Paris uh, s-a amintit posibilitatea de a folosi un singur bilet pentru diferite moduri de transport. În urmă cu doi ani am uh, demarat o inițiativă aici de a pune la dispoziție informații în timp real uh, privind modalitățile de transport în comun și private și să există o posibilitate de a cumpăra un bilet pe care să-l poți folosi în autobuze, în trenuri și așa mai departe. Am avut încredere în uh, industrie și am spus că dacă până în 2020 nu va furniza o soluție în acest sens, o să venim noi cu o propunere legislativă. La nivel uh, regional și național s-au înregistrat uh, progrese din acest punct de vedere. Din păcate, nu suntem atât de avansați pe plan european. Încă un tur de întrebări, după care rețele sociale și la sfârșit, uh, voi lăsa expertul nostru să răspundă la întrebări între gratuitate, fractură teritorială, toate aceste aspecte. Veți putea să ne spuneți câteva cuvinte. Excusez-moi de intervenir une deuxième fois, mais... Îmi pare rău că intervin și a doua oară, dar mă simt obligat vis-a-vis -vis de cele ce s-au spus aici se acuză din nou statele membre atunci când se știe că state precum Germania, Franța legiferează pentru ca drepturile salariaților să fie aceleași. Uh, mă gândesc în special la șoferii care traversează Germania și Franța. Comisia Europeană îi atacă deoarece e o încălcare uh, a plăti un uh, lucrător străin ca un lucrător francez. Iată, e inacceptabil. Uh, nu acuzați mereu statele membre, sunteți în parte responsabili, mai ales dumneavoastră, eurodeputații, în ce privește gratuitatea. Prefer să vorbim de tarificare socială decât de gratuitate. Tarificarea socială, într-adevăr, sunt de acord cu domnul Kramer aici, studenții bunoară ar trebui să poată avea acces gratuit sau liber la serviciile publice, la transportul public pentru că ei sunt cei care mâine vor uh, avea uh, obișnuința de a folosi aceste transporturi publice și vor renunța poate la mașina individuală. Platformele. Astăzi ele încalcă toate regulile, vorbim de platforme internaționale care sunt complet de responsabilizate. Nu există nicio legătură de subordonare, salariații sunt ei și antreprenori Păcat că domnul Van de Camp a plecat, pentru că uh, aș fi vrut să cunoască mai bine condițiile de muncă ale celor care lucrează la Flixbus. Mulțumesc. Trecem la alte întrebări. Domnule, vă rog. Sacoul green verde. Mă numesc Alfons, sunt student la Paris S-a vorbit mult uh, de mașină, de transportul public pentru a limita tocmai utilizarea autovehiculelor și aș vrea să vorbesc despre poluare și efectul asupra orașelor, asupra suprautilizării uh, autovehiculelor. Prietenii noștri englezi au uh, elaborat deja în Londra, bună oară, niște reguli uh, foarte stricte, unde în centru um, circulația cu autovehicule e quasi interzisă. În numeroase orașe din Germania, de asemenea, există o reglementare foarte strictă, dar în anumite cartiere, în funcție de anumite orare ale lucrărilor în curs sau a vehicul, tipului de vehicul, nu e oare mai bine să avem o politică europeană comună în loc să uh, lăsăm uh, aceste decizii uh, la discreția statelor membre sau chiar a autorităților locale, ar fi poate mai bine să putem controla transportul public, autocarele, toate mijloacele care sunt poluante și care sunt tot mai mult utilizate de uh, populație. Autoritățile locale uh, tind să aducă răspunsuri foarte diferite și chiar contradictorii. N-ar fi mai bine să o facem în mod centralizat? Mulțumim! Am să reiau cuvântul și eu pentru a face o mărturisire. Odată începește platformele colaborative. Sunt încântat să fiu auzit de gratuitate pentru că e un element pe care noi îl vom pune în aplicare noua versiune a uh, platformei noastre biker.fr și nu fac publicitate aici, dar reacționăm la utilizatori și nu suntem niște predatori ai societății. Cred că e o caricatură această. gratuitate e o miză reală și noi ținem seama de asta. Cum spuneam, în noua noastră versiune elaborăm așa ceva și cred în termen general că astăzi putem reflecta în mod mai complex. Putem avea soluții gratuite, dar și cu dispozitive complementare care să, care să fie plătitoare și nu e o reminiscență post-sovietică unde totul ar fi gratuit, obsolescența serviciilor versus um, capitalismul debordant. Astăzi putem uh, reflecta în mod serios la binele tuturor, încercând să găsim soluții uh, realiste. Președinta întrerupe. Uh, un cuvânt despre inovație. Un liberal spunea că piața prin magie va uh, reglementa lucrurile. Ei bine, în termen de inovație, la început e vorbe, da, de talent și de idei, dar și de foarte mulți bani. Altfel, cel mare îl va înghiți mereu pe cel mic. Mulțumesc. În spatele dumneavoastră mai dorea cineva să ia cuvântul, dar aș reveni o secundă asupra uh, temei fracturii teritoriale se evocă doar transporturile din punct de vedere financiar sau tehnic, dar nu și din punctul de vedere al alegerilor um, or, organizaționale de amenajare a teritoriului. Dacă există o nevoie mare în termen de mobilitate, trebuie să vorbim și de critica modelului nostru organizațional, modificarea sistemelor productive. Uh, și hipermetropolizarea. În multe țări europene, în deosebi în Franța, a existat până în 70 o politică de amenajare a teritoriului pentru orașele de talie mijlocie. Trebuie văzut acum ce a mai rămas funcțional în orașele de talie mijlocie și să înțelegem de ce nevoile de mobilitate s-au dublat. Poate că e nevoie de un mai bun echilibru teritorial. Mulțumim foarte mult. La stânga? În spate? Nu, nu doreți să luați cuvântul? Mulțumesc. Mulțumesc. Se vorbește aici de gratuitatea transporturilor pentru a include pe toată lumea, pentru a oferi acces tuturor la transportul public. Și o dezbatere revine mereu în presă, anume aceea a hărțuirii sexuale în transporturile comune. Există statistici recente care arată că 100% dintre femei au fost hărțuite sau agresate sau au fost victima unui comportament deplasat în transportul public. Există un studiu care arată că după ora 2 noaptea femeile preferă taxiul, deși anumite transporturi publice sunt încă operaționale la ora aceea. Ei bine, cum putem combate uh, această plagă la nivel european? Mi se pare că e o problemă ce nu există doar în Franța, ci în toate țările europene. Mulțumesc. O ultimă întrebare, spune președinta, vă rog. Bună ziua. Lucrez pentru Federația Națională a Victimelor de Accidente. S-a vorbit de multe lucruri, dar nimic despre ce se întâmplă atunci când intervine în UE un accident de transport în comun? Există o indemnizare a victimelor sau se analizează caz de la caz în funcție de legislația fiecărui stat membru? Uniunea Europeană vizează o armonizare a a, um, a răspunsului către victime în astfel de situații. Mulțumesc! Acum o să abordăm și câteva întrebări de pe re, um, rețele sociale. Firește, nu o să putem relua toate întrebările. Cea de-a doua temă, cea mai evocată, a fost transportul public. Bună oară! Un profil anonim ne spune, locuiesc la Paris Pot cu abonamentul meu să iau autobuzul, metroul, bicicleta, dar de ce nu și celelalte mijloace de transport? O activistă de mediu ne întreabă în engleză. Ce când um, autobuzele școlare vor fi în sfârșit electrice? Un transport curat pentru copii, vă rog. Și altcineva ne întreabă când veți oferi un abonament european pentru absolut toate mijloacele de transport. Deci, uh, încă o dată, acest abonament universal, uh, autobuz, metrou, dar și alte mijloace de transport și, în fine, uh, mijloace de transport public curate. În multe întrebări, spune președinta, poluarea în orașe, ne dorim o reglementare la nivel european. Trebuie să știți însă că atunci când vorbim de politici urbane, eu, care sunt raportor pentru mobilitatea urbană în Europa, vă spun că nu putem impune statelor membre sau municipalităților anumite obiective. Nu este posibil. De ce? Deoarece nu ține de competența Uniunii Europene. Și anumite sectoare rămân de competența statelor naționale, respectând principiul subsidiarității. Acestea fiind spuse, nu înseamnă că nu facem nimic. Din potrivă. Uh, elaborăm tot mai multe obiective. Bună oară! În ce privește politicile urbane, unul din marile obiective ale Parlamentului European e o declarație semnată de ministrii transporturilor cu un an în urmă asupra felului în care se poate consolida locul pe care îl ocupă bicicletele în orașe. Mai multe biciclete, mai multe piste ciclabile, infrastructuri și așa mai departe. Uh, miniștrii transporturilor au semnat această declarație la epoca respectivă. Domnul Kramer era președintele Comisiei Transportului și toată lumea era de acord. Acum, noi, ca legislator, vom face în așa fel încât această declarație a șefilor de state și guverne să devină fapt. Și uneori e dificil pentru că nu noi deținem inițiativa legislativă, ci Comisia Europeană e cea care trebuie să propună texte și adesea trebuie să forțăm un pic mâna Comisiei să facă astfel de propuneri. Dar când o face, o face bine. Apoi, poluarea e fără îndoială provocarea secolului 21. Organizația Mondială a Sănătății spune, boala secolului 21 e poluarea. În Europa, utilizarea uh, motorinei înseamnă 400.000 de morți pe an. Dacă nu se face nimic împotriva poluării, sănătatea publică are de suferit. Iată de ce ne preocupă în mod serios poluarea și nu reglementăm doar pentru obiective mici, ci dorim ca fiecare țară să aibă o politică națională adecvată ca să limiteze poluarea. Și știu că în Franța Uh, uh, un mare eveniment uh, se pregătește în acest sens. Există întrebări și despre teritoriu. Confruntarea dintre teritorii de așa natură, astăzi încât transporturile nu mai sunt adaptate la nevoi. Toate aceste teme sunt foarte importante, la fel și hărțuirea în eh, transportul public. Știu că în acest sens Comisia pentru Drepturile Femeilor abordează această temă și în cursul acestui an încă sperăm să facem un parteneriat cu această comisie parlamentară ce privește abonamentul universal și transportul public e un alt obiectiv al Comisiei TRAN. Mai mult transport public înseamnă mai multă mobilitate, mai puține uh, autovehicule în care călătorim singuri. Iar abonamentul unic sau universal e unul din marile obiective ale comisiei noastre pentru a armoniza felul în care se emit bilete. Expertul nostru este încă aici și am să-l întreb ce crede el despre toate aceste subiecte, despre toate aceste provocări. Nu am vorbit uh, suficient de transportul maritim, în ocurență cel fluvial care a fost evocat din sală și îl întreb acum care crede că sunt pistele pe care trebuie să ne lansăm în eforturile noastre de viitor. Aveți cuvântul. Thank you. I think... Vă mulțumesc. Cred că au fost listate în această după masă deja cele mai importante provocări este și este extrem de urgent să ne ocupăm de ele. În ceea ce privește datele cu caracter personal și sfera vieții private. Yes. Această chestiune, pentru această chestiune trebuie să înțelegem că acești, aceste mari companii mari uh, de internet dețin uh, un număr imens de date. Google știe în mm, orice moment câți oameni se află într-o stație de metrou din Paris sau din Manchester. Și dacă dispui de aceste informații, de aceste date, modalitățile de transport pe viitor vor putea fi gestionate mult mai bine decât o facem acum. Și aceasta este adevărata miză. Tocmai am intrat într-un adevărat război al mobilității, un război real pentru că în trecut, prin diferitele cărți albe publicate, se discutea că da, trebuie să reducem utilizarea numărului autoturismelor personale. Natura bătăliei s-a schimbat. În continuare, trebuie să putem să ne folosim mașinile în proprietate personală, dar să reglementăm și noile servicii care apar pe, pe piață. Apar noi actori, cum ar fi Flixbus, și poate este o, sună ca o glumă, însă Parlamentul European a discutat uh, despre acest abonament de Interrail pentru tineri. De, în doi ani, Flixbus a introdus deja ideea în două luni. Pentru 99 de euro poți călători cu autobuzul peste tot în Europa, cu autobuzele Flixbus, de exemplu. Uh, și cred că există o legătură clară între transportul gratuit și integrare. Eu nu sunt deloc cu, de acord cu transport gratis. Nimic nu există gratis, uh, nici apă, nimic. Și în Belgia, majoritatea angajaților, de exemplu, nu plătesc pentru transport. Primesc un abonament uh, anual pe gratis. Compania plătește 80% și statul 20%. Și care este rezultatul? Uh, și ajung la alt punct, planificarea teritorială. Datorită acestui sistem, oamenii pot să trăiască în afara Bruselului, la sute de kilometri în afara Bruselului, ne plătim nimic pentru a merge la muncă. Desigur, incluziunea socială trebuie să aibă un caracter social și avem nevoie de o stabilire a prețurilor mult mai socială decât se întâmplă acum. Însă transportul gratuit nu este o soluție, pentru că, după cum am spus, nimic nu este gratis. Însă, ceea ce este interesat, interesant și integrarea tuturor acestor aspecte, ajungem la o mobilitate uh, de, în masă. Ce înseamnă de masă? Există un pachet, se creează un un pachet de, de servicii și pentru 40-50 de euro, de exemplu, acum primești te, uh, televiziune, uh, internet, telefonie și așa mai departe, telefonie mobilă. Și integra- această integrare poate fi o soluție pentru 100-200 de euro pe lună. Ai acces la mai multe servicii. Poate nu ai nevoie de toate aceste servicii, poți lua trenul de 10 ori pe lună, serviciile de partajare a mașinii vor fi folosite de câteva ori pe săptămână, de exemplu, și integrarea cred că evoluează foarte, foarte rapid. Există exemple în Helsinki, în Viena, care ne demonstrează cât de rapid evoluează aceste, aceste servicii. Și s-a menționat acest lucru. 13% din bugetele familiale ajung la uh, transport și din cei 13%, 99,9% este dedicat uh, mașinilor, achiziționării mașinilor, întreținerii lor și achiziționării combustibilor de care au nevoie știu dacă o masă critică de oameni se, îndepăr- se îndepărtează de la modelul posedării unei uh, mașini și se îndreaptă înspre, parteja, înspre partajarea unor, uh, unui număr mai mare de mașini, s-ar putea să ajungem la o soluție mai integrată. Însă transportul uh, gratuit nu este o soluție. Mulțumesc foarte mult, domnule Token, pentru toate aceste informații atât de interesante. Dragi cetățeni, am depășit cu 15 minute timpul acordat evenimentului nostru. Noi continuăm lucrările, condițiile, lucrările comisiei. Aveți eh, două posibilități. Fie rămâneți cu noi în această sală. Vreți să rămâneți, nu așa? Deci rămâneți cu noi. Sau nu, dar oricum noi ne întoarcem la treabă. Așadar, nu veți mai putea pune întrebări de această dată, pentru că deputații vă vor spune sau vor spune mai multe lucruri importante. Cum se petrec lucrurile, de fapt, la Comisia noastră Transport? Există tematici, subiecte și raportori pentru fiecare dintre acestea. Uh, în primul rând, supravegherea și comunicarea legată de datele referitoare la emisiile și carburanții folosi, folosiți de utilitare, furgonete și camioane, etc. De fiecare dată e vorba de un raportor, de asta dată domnul Nicola Caputo are cuvântul ca să ne spună ce și cum. Grazie, grazie Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și ați avut o inițiativă foarte frumoasă. Vă felicit. Propunerea de regulament privind monitorizarea datelor legate de consumul de uh, carburanți și emisiile camioanelor este un efort suplimentar pe calea pe care a luat-o uh, Parlamentul de a actualiza modurile de circulație și mobilitate astăzi uh, Uh, pentru a respecta inclusiv angajamentele UE în materie de protecția uh, mediului. Avem un sistem numit uh, Vecto, care e folosit, dar care este perfectibil, după părerea mea trebuie, mai mult decât atât, să avem un test clar de consum în condițiile de șofat, în condiții reale. Oricum, datele sunt importante pentru a vedea care sunt consecințele sau efectele uh, pe care le, au, uh, le are circulația acestor camioane în materie de sustenabilitate și furnizează date care până acum lipseau din sistem și care pot să determine alegerea de către un consumator uh, de către un anumit tip de vehicol uh, greu. Trebuie, bineînțeles, să echilibrăm nevoia de aceste date cu o altă nevoie și anume de a nu permite concurența neloială, spionajul industrial sau orice alte lucruri care pot să ducă la dezvăluirea de informații sensibile sau delicate. Trebuie de asemenea să facem o distinție între datele sensibile și datele pertinente din punct de vedere comercial pentru a găsi un echilibru și aici între transparență și bună funcționare a pieței. Datele acestea sensibile nu trebuie să fie divulgate în mod uh, expres. De pildă, numărul de imatriculare uh, sau plăcuța imatriculare a unui vehicul, pe când Totuși, aceste date trebuie să poată să fie la dispoziție eventual în anumite cazuri și pentru anumite entități, cum ar fi agențiile europene de profil sau chiar Agenția de Protecție a Mediului Europeană. În ce privește piesele de schimb, uh, și aici sunt vizate curele de transmisie și așa mai departe. Și ele trebuie să poată să fie identificate, dar nu trebuie să existe, bineînțeles, avantaje disproporționate din uh, folosirea acestor date, conform articolelor 81-82 uh, din uh, directivă. Un astfel de sistem poate să ducă la echilibrarea tuturor intereselor aflate în joc și poate să contribuie la o politică de sustenabilitate concretă care se orienteze foarte bine pe cei care operează în uh, acest sector. Aștept cu nerăbdare idei de la colegi să discutăm, bineînțeles, împreună această parte tare importantă din pachetul mobilitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Caputo. Văd că cetățenii noștri pleacă încetul cu încetul, nu pentru că n-ar fi un subiect uh, interesant, cel din raportul dumneavoastră, domnule Caputo, din potrivă, dar cred că au și alte lucruri de făcut. Dragi cetățeni, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, veniți și întoarceți-vă aici când doriți. Pentru noi a fost vorba de o premieră, dar stați liniștiți, uh, vom continua cu alte ediții poate pe alte subiecte încă și mai precise. Uh, mult succes urbaniștilor de mâine, uh, cei care se ocupe de orașele noastre de mâine și să nu uităm că transporturile sunt tare importante în acest context. Nu e vorba doar de clădiri, doar de uh, alte aspecte arhitecturale. Vă mulțumesc pentru prezență și cred că îi putem uh, felicita și aplauda. Et nous continuons avec le rapport de monsieur Caputo. Iată, raportul domnului Caputo. Cu acesta continuăm și dau cuvântul co-raportorilor. Doamna Berhenen. Yes, thank you, Madam Chairman, and thank you for the European Citizens. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și cetățenilor europeni care au participat la acest seminar. Câteva remarci și din partea mea privind acest proiect de aviz. În general, mi se pare că propunerea de regulament privind monitorizarea și raportarea emisiilor cauzate de vehicule grele este foarte salutară. După cum știm și după am discutat și astăzi, uh, subiectul decarbonizării transporturilor, știi că standardele emisiilor de dioxid de carbon redusă pentru vehiculele grele au contribuit cel mai mult la reducerea acestora și este important ca și vehiculele utilitare ușoare să fie acoperite de această reglementare. Sunt de acord cu scopul propunerii de a crea o transparență mai mare a pieței în ceea ce privește monitorizarea și raportarea. O transparență mai mare este importantă în Uniunea Europeană. Este important să, ca și operatorii acestor vehicule gre, grele să poată compara și să identifice care sunt cele mai eficiente din punctul de vedere al uh, consumului lor. Aceste standarde au și potențialul de a promova și mai mult uh, ino, inovațiile, inovațiile și să uh, modernizeze flota de vehicule grele. Când vine vorba de transporturi uh, grele, de mărfuri grele, reducerea emisiilor poate fi atinsă și prin uh, uh, dezvoltarea unor soluții care să reducă numărul transporturilor uh, necesare. Astfel și costurile transporturilor ar fi reduse în același timp cu reducerea emisiilor cauzate de transport cei care ați vizitat în urmă cu câțiva ani uh, Finlanda, ați, uh, v-ați urcat și în tirurile noastre ecologice, uh, mega camioanele uh, care permit uh, străbaterea unor distanțe lungi uh, cu un număr redus de transporturi transportând în același timp o cantitate mai mare de uh, mărfuri. Uh, Intenția acestei propuneri este și colectarea unui număr mai mare de informații legate de emisiile cauzate de aceste vehicule și publicarea acestor informații este un lucru important. Însă informațiile sensibile, de exemplu, uh, datele cu caracter personal și informațiile importante din punctul de vedere al uh, concurenței ar trebui să fie uh, să aibă un caracter mai sigur pe viitor. Mulțumesc raportorilor și aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare. Mulțumesc! Hvala lijepa. Budući da emisije CO2 iz teških teretnih vozila čine oko 25% emisija u cestovnom prometu, logično je da se te... Domnul Adoș are cuvântul. Vă mulțumesc. Um, consumul de combustibil și emisiile ar trebui să fie mai bine monitorizată și ar trebui să devină uh, comparabilă. Și aș dori să precizez că Agenția Europeană de Mediu va avea pe viitor o bază de date care va permite să monitorizeze toate aceste informații. În dreptul mare, sunt cu totul de acord cu această propunere de, re- de regulament. Sunt de acord și cu propunerea raportorului și anume pe parcursul verificării acte, uh, pe, ca, ca parte a prerogativelor Parlamentului European, ar trebui să insistăm asupra unor acte delegate emise de comisie și nu acte de punere în aplicare. De asemenea, cred că trebuie să reducem numărul de informații uh, limitate, așa cum propune Comisia Europeană, și în plus informațiile care Uh, nu, nu trebuie să fie făcute publice, așa cum propune Comisia, ar trebui să fie accesate la cerere. Domnul Zila. Vă mulțumesc, doamnă uh, președinte. Poate vă mira faptul că sunt în, în continuare prezent, însă trebuie să ne locuiesc pe domnul Toșenovski, care participă la reuniunea coordonatorilor din Comisia ITRA în acest moment. În numele domnului Toșenovski, mulțumesc raportorului domnului Caputo pentru proiectul său de, de uh, aviz Cred că propunerea făcută de comisie trebuie, poate fi îmbunătățită. Comisia își dorește introducerea unui nou sistem de monitorizare și a emisiilor de dioxid de carbon și a consumului de, de combustibil de vehicule grele. Acest lucru presupune o sarcină birocratică suplimentară pentru constructori și pentru um, autorități Tocmai de aceea nu suntem de acord. Din punctul nostru de vedere, va deveni obligatorie publicarea unor uh, categorii de informații care vor uh, afecta în mod negativ competitivitatea uh, constructorilor. Constructorii din state terțe nu se vor confrunta cu obligații similare dacă nu vor exporta produse în Uniunea Europeană. Este o propunere uh, profund uh, contraproductivă. Nu suntem de acord nici cu renunțarea la acta de punere în aplicare în, în favoarea uh, actelor uh, delegate. Aș propune ca Comisia să aștepte cel puțin până în 2021, moment în care au intrat uh, informațiile necesare în registrele relevante și au fost analizate. Și domnul Toșenovski acceptă cu nerăbdare cooperarea cu toți colegii pe acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți uh, cuvântul dumneavoastră, doamna Chilonan. Vă mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Aș dori să vă Uh, comunică, din păcate Catarina nu poate fi prezentă astăzi aici și o să citesc notițele ei, mesajul dumnei pentru dumneavoastră. Dragi colegi, salut propunerea Comisiei Europene privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și consumului de combustibil la vehiculelor grele noi. Mă bucură faptul că datele acestor vehicule grele nou omologate vor fi uh, monitorizată și ra- raportată într-un mod standardizat și vor fi făcute publice. Cred că avem nevoie de un grad mai mare de transparență în sectorul transporturilor, astfel de un grad mai mare de concurență între diferiții producători de vehicule grele și ar trebui să discutăm dacă conformitatea din punct de vedere al dioxidului de carbon trebuie să fie făcută publică sau să fie accesibilă la cerere unor părți terțe. Ne-am dori introducerea unor uh, noi cicluri de testare um, pentru vehiculele grele noi care să reflecte condus, uh, condițiile reale de condus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Chinona. Domnul Dalunde, doriți să luați cuvântul? După cum uh, vedeți, colegul meu nu este prezent, de, uh, deci uh, nu am niciun comentariu specific, aș putea să recurg la niște comentarii generale, însă pentru a economisi timp nu o să fac acest lucru. Dau cuvântul comisiei acum. Domnul Alex Pacu de la comisie. Bună ziua! Good afternoon, dear Bună ziua! Bună ziua, dragi colegi! Aș dori să salut faptul că a început discutarea acestei propuneri după cum s-a spus, gazele cu, uh, emisiile de gaze cu efect de seră a, uh, a vehiculelor grele au o pondere importantă, o, o, un sfert din totalul emisiilor și această pondere s-ar putea să crească și mai mult dacă nu vom întreprinde niciun fel de măsură pentru a o combate. Tocmai de aceea am uh, venit cu această propunere în uh, trecut și acum, propunerea pe care o discutăm astăzi este primul element, prima propunere legislativă care se ocupă de aceste emisii, pentru că discutăm monitorizarea și raportarea emisiilor de uh, dioxid de carbon. Știm că nu vom rezolva toate problemele existente, însă prin această propunere vom aduce transparență pe piață. În acest moment nu există informații standardizate privind consumul uh, de combustibil al uh, camioanelor, al vehiculelor grele. Și prin această propunere uh, garantăm această transparență. Companiile de transport, în același timp, în momentul în care achiziționează un camion, vor putea ști într-adevăr care este performanța vehiculului achiziționat. Uh, această propunere le va fi utilă și pentru a face economii de costuri din punctul de vedere al costurilor cu combustibil, care reprezintă un sfert din costurile lor de funcționare. Este un lucru bun și pentru competiția între uh, constructorii de vehicule grele, pentru că piața va fi mai deschisă și mai transparentă. Apoi, care ar trebui să fie informațiile accesibile mm, publicului larg? Cred că propunerea noastră a găsit echilibru potrivit în, între necesitatea de a garanta uh, transparența pieței și uh, caracterul sensibil și comercial, de secret comercial a unor uh, asemenea informații. Și în încheiere aș dori să reiterez acest lucru. Este primul pas uh, din acest pachet. Acum lucrăm și la standardele de uh, emisii de dioxid de carbon pentru aceste vehicule grele, care va fi următorul pas. Mulțumesc, dau din nou cuvântul raportorului, domnul Caputo. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că vreau să mulțumesc tuturor colegilor Mă bucur foarte mult că principiile subiacente acestui raport uh, sunt pe deplin împărtășite. Sper ca împreună cu colegii să lucrăm împreună foarte bine pe acest subiect. E vorba de un sector deosebit, uh, oamenii ne cer neîncetat mai multă transparență, deci trebuie să fim și noi mai ambițioși în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Caputo. Data limită pentru amendamente este 18 octombrie la prânz. Iată. Și acum trecem la alt subiect. Continuăm însă cu ușile închise. Vă rog să facem o mică pauză, să nu mai fim prezenți pe internet prin web streaming, oamenii care trebuie să plece să poată să o facă, iar uh, cei care rămân aici sunt cei care sunt vizați direct de dosarele în curs, care fac de altfel obiectul unor negocieri. Mulțumesc pentru cei care au venit pe curând, iar cei care sunt vizați direct de aceste negocieri, vă rog să rămâneți în sală.